días. Good morning. We're getting started. Point one. Adoption. Bună ziua. Trecem în primul rând la adoptarea ordinii de zi. Există o schimbare pe ordinea de zi și anume amânarea punctului 17 referitor la Eurodac Raportorul vei. Așa cum ni s-a cerut, trebuie să amânăm acest punct. Dacă nu există obiecții, atunci se adoptă această nouă ordine de zi. Anunțurile președintelui. Aș vrea să vă informez că ar trebui să susținem recomandările coordonatorilor pentru numirea următorilor raportori. În primul rând, doamna Monica Macovei, pentru acordul între UE și Brazilia asupra scutirii de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare. În al doilea rând, domnul Ioan Enciu, colegul nostru, acordul între UE și Brazilia pentru scutirea de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice de serviciu și oficiale. În al treilea rând, doamna Sipel pentru dreptul la informare în procedurile penale. 4. Doamna Rita Borsellino, un raport din proprie inițiativă asupra strategiei de securitate internă. Există obiecții? Nu? Atunci se adoptă. Și înainte de a trece la votul electronic, care va avea loc mai târziu, așa cum ni s-a cerut de către mai mulți membri care sunt pe drum, trecem întâi la punctul 4 extinderea câmpului de aplicare pentru directiva 2003-109-EC pentru beneficiarii protecției internaționale. Vom auzi prezentarea situației actuale din partea domnului Claude Moraes, care ne va prezenta pe scurt rezultatele trialogului organizat pe baza acestui dosar și ne va vorbi în special de acele chestiuni care încă nu sunt rezolvate. Cel de-al doilea trialog este planificat pentru 9 noiembrie și aceasta ar putea fi ultimul. Dacă se confirmă acest lucru, atunci votul în comisia noastră va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie. Claude, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă prezentare în legătură cu primul trialog care a avut loc. Întâlnirea a fost constructivă și aș vrea să mulțumesc în special raportorilor din umbră, doamna Argentini, domnul Cian și ceilalți doi raportori. Iar Consiliul a fost de acord cu amendamentele noastre și cu alte amendamente am reușit să ajungem la un compromis la ele care sunt acceptabile atât pentru raportorii din umbră cât și pentru Consiliu. Și sunt mulțumit de felul în care s-a lucrat. Există în continuare câteva chestiuni importante care vor fi discutate la întâlnirea raportorilor din umbră de mâine și de asemenea la următorul trilog din 10 noiembrie. În principal este vorba de calculul perioadei de timp și aici poziția noastră și a Consiliului sunt uh, destul de rigide, de aceea vom discuta mâine ce posibilitate avem pentru a ajunge la un acord. Alte chestiuni importante sunt expunerea membrilor de familie, un mecanism de consultare în cazul expulzării și tabelele de concordanță pe care trebuie să le facă statele membre. În concluzie, sunt mulțumiți că am reușit să rezolvăm aceste chestiuni într-o modalitate care este satisfăcătoare pentru toată lumea și de aceea sper să ajungem la un acord în cel de-al doilea trialog peste câteva săptămâni. Aceasta ne va permite votul în comisie la sfârșitul lunii noiembrie și sperăm să ajungem în plenară în decembrie. Aș vrea încă o dată să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor de la Comisie, de la Consiliu, pentru că am reușit să avem niște negocieri uh, cu rezultate foarte bune. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Avem Comisia și Consiliul prezente din partea Consiliului nu dorește să ia cuvântul. Nici președinția, nici comisia. Mm, dorește vreun membru să ia cuvântul? Doamna Nedelceva. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea în primul rând să mulțumesc colegului meu, domnul Moraes, care, deși, mă repet, a lucrat foarte bine la acest dosar. N-am prea multe de adăugat decât faptul că trialogul a fost într-adevăr cu rezultate foarte bune și am încercat să găsim soluții acceptabile atât pentru noi cât și pentru Consiliu și Comisie. Doar trei puncte. În primul rând, chestiunea integrării. Ne-am dat seama că cursurile de limbă era o chestiune foarte delicată și aș vrea să susțin poziția conform căreia cursurile de limbă reprezintă un element de integrare solidă și reușită și observăm că eșecul politicilor de integrare este de asemenea o problemă foarte gravă pe care ar trebui să o analizăm. Iată de ce aș dori să spun că voi susține amendamentul referitor la cursurile de limbă și, bineînțeles, ar trebui să ținem cont și de poziția Consiliului, care se pare că arată două elemente importante aici, aspectul și conținutul. În ceea ce privește membrii de familie, compromisul propus de Consiliul mi se pare acceptabil, dar cea de-a treia chestiune, referitoare la mecanismul de consultare care este prevăzut în cazul în care cel de-al doilea stat membru dorește să expulzeze un uh, rezident de lungă durată. Se pare că Consiliul este destul de reticent față de poziția noastră, dar sperăm că până la urmă să ajungem la un acord convenabil pentru toată lumea. Cred că este important să facem progrese în acest uh, dosar, să susținem calendarul așa cum a fost anunțat de raportor și dacă primul trialog ne anunță într-un fel ceea ce va urma în cel de-al doilea, putem rămâne optimiști în continuare că vom ajunge la bun sfârșit. Mulțumesc! Any other comment? Alte comentarii? Claude, te rog. Foarte pe scurt pentru doamna Nedelceva. În ceea ce privește problema integrării, este o măsură foarte importantă și doamna Wittström a prezentat uh, un amendament foarte bun. Din motive practice n-am putut să-l prezentăm la momentul potrivit în raport, dar îl vom prezenta sub o altă formă. Și dacă acest raport ajunge la plenară, bineînțeles că problema integrării este o, politică, o problemă politică importantă pe care o vom trata și mâine la întâlnirea raportorilor din umbră. Este importantă pentru grup și pentru noi la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai există alte comentarii, putem trece la punctul 5. Aici avem standarde minime pentru calificarea și statutul rezidenților din țările terțe sau a patrizilor ca beneficiari ai protecției internaționale și conținutul acestei protecții. Este vorba de reformare. Avem o altă prezentare aici, la, iar la ultima întâlnire am discutat proiectul de raport al doamnei Lambert, care este raportor, și a, care ne-a vorbit despre directiva calificării. Doamna Lambert ne va oferi câteva detalii în legătură cu felul în care este organizat acest dosar și vom auzi și părerea Consiliului. Dau cuvântul în primul rând doamnei Lambert. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. n-am să mai fiu succintă, n-am să spun acest lucru pentru că de fiecare dată când se spune nu e adevărat. Aș vrea să vă reamintesc că am avut un document de lucru, am avut un proiect de raport al meu și acum există termenul de prezentare a amendamentelor până la ora 6 după masă astăzi. Aș vrea de asemenea să mulțumesc deputaților care mi-au transmis deja amendamentele lor și bănuiesc să mai primim și alte amendamente la care vom lucra, bineînțeles. Am avut o întâlnire foarte utilă ieri la comisie și cu un altul comisariat pentru refugiați pentru a vedea care sunt consecințele propunerii mele și a propunerii care vine chiar din partea Comisiei. Aș vrea să reamintesc de asemenea deputaților că există o întâlnire astăzi la ora prânzului cu autorii studiului făcut asupra azilului, care a fost prezentat în urmă cu ceva timp la această comisie și această întâlnire fusese prevăzută inițial pentru în timpul acestei ședințe noastre, dar până la urmă va avea loc la ora prânzului la um, la A52. Cred că este util, de asemenea, ca deputații să audă și calendarul prezentat de Consiliu. Există câteva întrebări care s-au pus în legătură cu de ce avem o anumită abordare și cred că în felul acesta am putea face progrese mai rapid. Probabil că vă dați seama că la acest dosar, la Consiliu, spre deosebire de alte dosare, au existat câteva progrese și se pare că Parlamentul va avea în sfârșit câștig de cauză cu poziția sa, cel puțin pentru a avea adevărate negocieri cu Consiliul dacă Comisia, bineînțeles, consideră că acesta este util. În ceea ce privește datele și procedura, acestea sunt elementele de comunicat. Referitor la conținut, cred că am avut deja dezbatere în acest sens, n-are rost să revenim acum. Cred că cel mai util ar fi să auzim ce s-a întâmplat din partea Consiliului, cel puțin la unul din dosarele uh, referitoare la azil, spre deosebire de celelalte. Mulțumesc, doamnă Lambert. Atunci dăm cuvântul Comisiei și președinției belgiene. Doamna Gan, nu, președinția belgiană, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și încă o dată mulțumesc doamnei Lambert pentru acest raport pe care l-am primit și noi între timp. Acesta reprezintă o bună bază de lucru pentru discuție. Așteptăm acum și amendamentele care vor fi incluse la acest raport. M-am exprimat deja pe marginea acestui dosar la o altă reuniune libe, însă aș dori să vă prezint acum evoluția lucrurilor la Consiliu. Vă pot promite că discuția merge înainte. Săptămâna trecută am reușit să purtăm discuțiile tehnice pe marginea întregului dosar la grupul de lucru Azil la Consiliu și am încheiat acest, acest capitol al dosarului. Acum avem așadar partea tehnică. Săptămâna trecută, grupul strategic pentru migrație și azil s-a întrunit pentru a discuta despre această directivă și au fost tratate două întrebări care au rămas deschise. Odată, con definiția conceptelor în ceea ce privește membrii familiei, aparținătorii familiei și, al doilea aspect, protecția suplimentară. Discutăm despre uh, principiul uh, încadrării celor două statuturi de protecție. Trebuie să lucrăm foarte precis pentru a vedea care anume vor fi nuanțele de care trebuie să ținem cont în, în cazul protecției subsidiare și în cazul azilului. Dorim uh, ca în această lună și în noiembrie să discutăm și cu membrii de la Coreper, pentru că apoi în noiembrie, împreună cu doamna raportor Lambert, să reluăm dialogul și să purtăm primele negocieri. Cam uh, acestea sunt lucrurile la Consiliu deocamdată. Doresc uh, deputații să ia cuvântul. Doamna Romero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de modificare a unei directive, dat fiind că este o reformare, nu permite prea multe modificări, de fapt. Prin urmare, noi suntem uh, de acord cu poziția doamnei raportor, doamna Lambert, deoarece dumnea ei a ținut cont de toate propunerile făcute de ONG-uri și îi vom sprijini amendamentele. Mai avem încă puțin timp pentru a veni cu câteva propuneri de amendament, de exemplu în ceea ce privește tradițiile juridice sau tradițiile care pun în pericol viața femeilor. Ei bine, aici cred că ar trebui să fim mai specifici cu ocazia acestei reformări. Și e păcat să vedem că Comisia a hotărât ca textul pe care să-l pe care îl poate modifica Parlamentul să fie atât de redus. Să nu uităm că acum avem codecizia și am fi putut include aici uh, niște aspecte mai importante. Și chiar cu o marjă de manevră atât de redusă, vom încerca totuși să prezentăm câteva propuneri. Pentru a spune că tradițiile juridice și obiceiurile care pun în pericol anumite femei trebuie să fie considerate atunci când se face cererea de azil pentru a putea beneficia de protecția internațională. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Romero, doamnă Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Deja m-am exprimat pe marginea acestui subiect la reuniunea trecută și din acest motiv nu o să mai intru astăzi în detaliu. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Jean Lambert pentru buna cooperare și pentru disponibilitatea la așa ceva. Aș avea o întrebare la adresa Consiliului. Ar putea să ne spună cum anume se prevede a fi realizată unificarea familiei și cum anume este asigurată protecția în acest caz pentru aparținători, pentru a vedea care este conținutul pentru acest subiect la Consiliu. Mulțumesc! Thank you, Madame Guillaume. Mulțumesc, doamna Guillaume. Ah, oui, euh, Monsieur le Président. Euh... Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte, deși sunt uh, de acord cu doamna Lambert și e drept că atunci când spunem că vrem să intervenim câteva cuvinte, avem mult mai multe de spus. Această propunere a Comisiei este deosebit de importantă, deoarece prin aceasta se încearcă o remediere a lacunelor din legislația actuală. Reprezentantul Consiliului a reamintit cât de important este să avem o armonizare a drepturilor pe care le acordăm celor care beneficiază de azil sau de protecție subsidiară. Dar e o abordare fundamentală, deoarece astfel vom permite ca anumite state membre să privilegieze, fără o justificare juridică, ă, protecția subsidiară în detrimentul protecției convenționale. Deci astfel vom putea reduce și costurile administrative ale anumitor proceduri. O felicit și eu pe doamna Lambert pentru munca dumnea ei și eu voi înainta două amendamente privind sfera de aplicare a directivei. Unul privind asta și celălalt privind uh, noțiunea de actori de protecție, agenți de protecție. De asemenea, cred că ar trebui să um, lărgim oarecum câmpul de aplicare, deoarece Convenția de la Geneva nu permite o limitare a criteriilor în funcție de originea geografică, de exemplu. Deci am putea vorbi și despre acest lucru. Deci al doilea amendament privind agenții de protecție și cred că aici, din păcate, textul se limitează doar la autoritățile naționale. Să nu uităm că există organizații respectabile, părți implicate, care însă nu au capacitatea de a asigura respectarea statului de drept și o protecție eficace și uh, îndelungată. Și cred că aș dori să vorbesc cu doamna raportor despre aceste chestiuni. Domnul Bronz. Yes, it's been brief. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce s-a spus în această dimineață am auzit deja de mai multe ori, și anume persoanele care obțin azil nu uh, trebuie să fie doar cele care sunt expuse riscului, ci trebuie să fie oricine care este în pericol de a fi trimis într-o țară uh, periculoasă. Dacă acceptăm acest lucru ca fiind o primă premisă, trebuie să tragem și concluzia, logi- concluzia logică. Este inacceptabil să trimitem uh, înapoi persoane către țări periculoase și atunci nu, trebuie să, nu putem tolera nici uh, situația populației care rămâne în acea țară. Și atunci când o să-i aducem pe toți cei din China, pe toți cei din Pakistan și pe toți cei din Afganistan în Europa? Pentru că probabil aceasta nu este o listă exhaustivă a țărilor periculoase. Cred că este suficient pentru această dimineață să menționez pe aceștia. Mulțumesc! Uh, doamna Lambert, ați dori să reveniți cu concluzii? Da, domnule președinte, vă mulțumesc. Să nu uităm că discutăm despre non-refoulement. Și se știe foarte bine care este definiția acestuia. În ceea ce privește celelalte principii, după cum s-a discutat deja, Salut comentariile Consiliului și clarificările Consiliului în ceea ce privește un, arie, un domeniu de aplicare mai lărgit. Uh, simpatizez uh, cu cei care au menționat această idee, dar deocamdată aștept uh, amendamentele. Am deja amendamentele de la Verzi și aștept, le aștept și pe celelalte pentru ca mai apoi să pot discuta cu raportorii din umbră și uh, cu comisia pe 15 noiembrie. Mulțumesc, spune președintele. Referitor la întrebarea adresată de doamna Holmeier, dorește președinția să ia cuvântul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Definiția aparținătorilor și membrilor familiei este, din punctul de vedere al Consiliului, o chestiune deschisă, supusă negocierilor și dezbaterii. Nu pot să mă refer la un rezultat final acum, dar pot să spun că ceea ce era cuprins în versiunea inițială a raportului și ceea ce s-a discutat la Consiliu reprezintă baza discuțiilor ulterioare, astfel încât să ne definim mai precis poziția. Mulțumesc! Thank you. If no further comments. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt și alte comentarii, să trecem la punctul următor. Este vorba despre punctul 6 de pe ordinea de zi. Implementarea articolului 10 din protocolul uh, de arme al ONU în ceea ce privește autorizația de export, import și tranzit pentru arme, pentru componente și pentru muniție. Avem o primă, un prim schimb de vederi cu, uh, și o prezentare a comisiei. Raportor este doamna Mathieu, ne referim la o propunere a Comisiei pentru implementarea articolului 10 în ceea ce privește protocolul privind armele, protocolul ONU. Comisia INTA este comisia competentă în fond. LIBE a solicitat să fie comisia parlamentară asociată potrivit articolului 50 din regulamentul de procedură intern. Dăm cuvântul domnului Marini din partea Comisiei Europene pentru a prezenta propunerea, apoi președinției belgiene pentru a ne prezenta starea, de, starea lucrurilor și apoi deschidem dezbaterea. Domnul Marini, din partea Comisiei, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a negociat și a semnat protocolul, privind, protocolul ONU privind armele din partea comunității europene. Acest protocol este un instrument mixt internațional din perspectiva UE. Ce înseamnă acest lucru? Acele bucăți care intră sub competența ONU uh, revin Comisiei pentru implementare în ceea ce privește legislația UE articolele referitoare la piața internă și așa mai departe sunt cuprinse într-o directivă prin piața internă din 2008. Articolul 10 este un articol ale cărui provizii um, ale cărei prevederi, mă scuzați, cad sub incidența UE. Statele membre nu pot să aibă o inițiativă legislativă la nivel național în acest sens. Concluzia acestui protocol este una pendinte la, din punctul de vedere al Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să-și asume un angajament în acest sens, consistent cu politicile uh, din acest domeniu privind proliferarea, nepro, neproliferarea armelor de calibru mic. Articolele 207 și 346 din tratatul în, în curs conferă un cadru prin care implementarea, prin care trebuie să existe o conformitate cu implementarea articolului 10. Propunerea trebuie să țină cont de ceea ce prevede articolul 207. De asemenea, și de ceea ce se, referă, ce se spune în articolul 346 referitor la securitatea națională a statelor membre. Fiecare stat membru are dreptul să ia măsuri de securitate națională. De aceea, propunerea nu se aplică la armele destinate, în scop, destinate scopurilor militare exclusiv. Uniunea Europeană trebuie să-și îndeplinească obligațiile date de semnarea acestui protocol. Politica comercială presupune o armonizare în ceea ce privește armele privind utilizarea, pentru utilizare civilă, însă Deocamdată acest lucru nu s-a realizat și Comisia trebuie să vină cu prevederi pentru implementarea în dreptul comunitar. Există un plan de acțiune în acest sens pentru implementarea programului de la Haga și printre acțiunile um, relevante se referă implementarea concluziilor protocolului privind traficul și comercializarea de arme. La nivelul Uniunii Europene trebuie promovată ratificarea convențiilor internaționale în acest sens, în special cele dezvoltate sub auspiciile ONU. Comisia a elaborat un studiu intens înainte de a trece mai departe și studiul de impact se referă în special la consultările purtate de comisie în 2006 și în 2007. Au fost emise uh, au fost create sondaje de opinie uh, la nivelul Uniunii Europene în mai multe grupuri de interes. Asociațiile europene privind producătorii de arme și muniție pentru uh, utilizare civilă, uh, comercianți și așa mai departe. De asemenea, a organizat două întâlniri în martie și iunie 2007 la Bruxelles cu statele membre și cu actori privați, inclusiv ONG-uri. Avem și o adresă de e-mail pentru consultare permanentă. Consultarea a fost deschisă tuturor statelor membre. Și 19 din 27 state membre au trimis răspunsuri sau au participat la întruniri pe marginea acestui subiect. În ceea ce privește consultarea părților private și a ONG-urilor, Comisia a asigurat o consultare amplă. Am trimis chestionare către un număr mare de actori vizați la nivel european. Opiniile exprimate în diferitele stadii ale consultărilor sunt incluse și prezentate în studiul de impact. Dacă regulamentul nu este adoptat, atunci situația nu se va schimba și va rămâne în vigoare legislația națională în statele membre. Așadar, problemele identificate pe acest aceste dosar nu vor fi soluționate și articolul 10 nu va fi uh, implementat. În consecință, comunitatea europeană nu va ține cont de angajamentul ce și l-a asumat în fața comunității internaționale pe marginea acestui dosar. După cum am spus deja, propunerea ține seama de nevoia de măsuri simplificate, de nevoia de a, de a utiliza experți uh, temporari din uh, afară, și dorim să folosim principiul autorizărilor multiple pentru tranzacții multiple și um, să implementăm mai bine emiterea de certificate. Considerăm că avem un document echilibrat în care s-a ținut seama de nevoile diferiților actori vizați. Nu dorim să creăm o nouă procedură administrativă. Aceasta este situația deocamdată, domnule președinte. Sunt dispus să răspund la eventualele întrebări. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, domnule Marini. Președinția belgeană are acum cuvântul, dacă dorește. Vă rog să ne prezentați starea lucrurilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul președinției este să încheie analiza tehnică înainte de încheierea mandatului nostru. Acum analizăm fiecare articol în parte și o vom face și în uh, cadrul următoarelor patru reuniuni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Vă mulțumesc. Acum pot interveni deputații. Doamna raportor, doamna Mateu, vă rog. Mersi, monsieur président. Vă mulțumesc. Pentru a combate terorismul și pentru a asigura securitatea cetățenilor, Comisia, dacă am înțeles eu bine, le promite țărilor membre să ratifice artic- uh, protocolul 10 al Națiunilor Unite privind armele de foc. Deci e vorba de un regulament prin contegizie, iar uh, Parlamentul, Comisia INTA și LIBE au ales articolul 50 din regulamentul nostru. Despre ce e vorba? Despre arme civile, arme ușoare, deci vor fi excluse armele militare și uh, cele pentru poliție. Cui se adresează această propunere de uh, regulament? utilizatorilor legali de arme, vânătorilor și nu numai acestora, și celor care practică uh, tirul sportiv, sportiv pe care îi cunoaștem cu toții de la Jocurile Olimpice. Persoane deosebit de simpatice, față de care Comisia a venit cu o propunere corectă, deci se recurge la o procedură simplificată, la articolul 7.5 mai ales. Această propunere de recurgere la procedura simplificată se adresează și expertizei, expunerii și reparării armelor de foc. Deci aici uh, intră în aceeași sferă, însă aș vrea ca domnul Marini să-mi confirme acest lucru, deoarece atunci când am citit din nou propunerea comisiei, deci expertiza um, și repararea, deci aici textul mi s-a părut cam vag. Deci cui uh, se adresează? vânătorilor și uh, sportivilor, deci trebuie să fabricăm arme și să le vindem. Fabricanții de arme, artizanii, de foarte multe ori să nu uităm că sunt uh, sculptori, uh, gravori, deci cei care fac uh, acești, aceste arme sau armurierii, deci aceștia exportă armele către țări terțe. Comisia a făcut un studiu de impact în ceea ce privește această categorie de, de producători și aici sunt îngrijorată, deoarece văd că e vorba de uh, o diferență între 1.350 de milioane de euro și 4.620.000 de mii de euro. Deci acesta, acesta este diferența. După părerea mea, acest cost este deosebit de ridicat. Aș dori din partea dumneavoastră niște lămuriri, deoarece trecem printr-o criză acum. Elaborăm strategia 2020 pentru locurile de muncă și probabil că vă dați seama că avem nevoie de o poziție intermediară pentru ca acești producători, artizani și armurieri să nu fie singurii care să uh, plătească costul securității cu care suntem cu toții de acord. Atât am avut de spus, mă bucur că am putut colabora și cu raportorii din umbră și aștept, bineînțeles, comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Onorevole Iacolino. Domnul Iacolino. Sì, grazie Presidente, ho ascoltato la... Vă mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție prezentarea făcută de domnul Marini de la Consiliu. Eu am avut deja reuniuni cu dumnealui. Eu sunt uh, autorul unui raport, acestui raport, mă scuzați, la Comisia INTA. Pot să vă spun că am avut deja o serie de reuniuni cu Consiliul, așa cum vă spuneam. Acest text, după părerea mea, este echilibrat, deoarece ține cont de o serie întreagă de aspecte. După părerea mea, e un text care poate fi îmbunătățit prin propunerile și observațiile noastre. În ceea ce privește acum simplificarea procedurii și raționalizarea procedurilor în ceea ce privește autorizarea, mă voi referi de asemenea și la un alt element. Deci după ce se va adopta această măsură, Sistemul actual uh, în care există țări care au semnat sau nu au ratificat protocolul sau alte țări care nu au făcut absolut nimic în legătură cu acest articol 10, e bine, toate aceste țări vor putea se vor putea referi la acest document, care, așa cum spunea și doamna Matius, se referă la armele de foc însă la o anumită categorie bine definită de astfel de arme. Deci aici nu intră deloc uh, în chestiune armele folosite în războaie. E vorba de arme de vânătoare sportivă, de munițiile pentru aceste arme. În orice caz, Există și interese importante în jurul acestei chestiuni de care trebuie să ținem cont în cadrul negocierilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul. Thank you. I have a slightly different approach. Am o abordare puțin diferită. Deoarece nu prea înțeleg cum poți folosi arme uh, în scopuri recreative. Nici nu prea îmi place abordarea și opțiunile folosite din evaluarea de impact. Și de ce vorbiți de o implementare eficientă în interesul părților private? La articolul 10 se vorbește de o realizare optimă, însă aceste arme pot provoca uh, mult rău Deși spuneți că e vorba doar de arme de vânătoare sau uh, utilizate în scopuri recreative. Deci aș vrea să știu de ce această propunere vine atât de târziu. Uniunea Europeană a semnat protocolul în 2002 și din text se pare că vânătorii își pot uh, duce armele de vânătoare, vânătoare mă scuzați, în țările terțe unde nu au o autorizație de vânătoare. Ce înseamnă asta? Că se va încuraja vânătoarea ilegală, braconajul. Aș vrea să știu de asemenea ce părți private, ce ONG-uri au fost consultate. Aș vrea să văd o listă cu acestea, deoarece mi se pare că aveți o abordare părtinitoare. De asemenea, dacă e să analizăm articolul 10 din propunere, dumneavoastră îi excludeți pe vânători și pe sportivi din prevederile respective. Deci, cât timp uh, credeți că informațiile respective ar trebui reținute pentru această categorie? Mă scuzați că nu voi putea rămâne eventual pentru a asculta răspunsul dumneavoastră, însă vă rog să ne răspundeți. Domnule Enciu. Eh, da, mulțumesc. Eh, accentuez faptul că acest protocol, eh, această propunere de regulament se referă la armele cu uși civili și nici de cum la armele cu caracter militar. Ehm, Aș avea o întrebare să adresez Comisiei și anume de ce pentru această propunere a folosit uh, o singur articol pentru baza juridică, mai ales că este referitor la politica comercială comună, iar uh, articolul 10 al, al protocolului cu privire la Națiunile Unite se referă la uh, prevenirea crimei organizate transnaționale eu cred că ar fi trebuit să găsească și altă bază juridică, nu numai acesta. De asemenea, cunosc acest domeniu și în fiecare stat membru, atât la nivelul statelor membre cât și la nivelul Uniunii Europene, există uh, regulamente foarte stricte cu privire la producerea, comercializarea, exportul și deținerea de armament. Uh, fiecare stat membru uh, are niște măsuri extraordinar de stricte. Uh, regulamentul de față nu ține cont de subsidiaritate și pune accent numai pe uh, această politică comună. Eu mă întreb de ce nu ar fi bine ca acest regulament, de fapt, să fie o directivă care să țină cont și de părerile statelor membre. Vă mulțumesc. Thank you. If no further comments, no other... Mulțumesc. Alte comentarii? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, de la comisie, domnul Marini, pentru a răspunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca să mă refer la ce a spus doamna Matiu în legătură cu impactul acestui regulament în ceea ce privește procedura simplificată. După cum am spus și în intervenția mea inițială, am încercat să stabilim niște proceduri simplificate pentru a nu îngreuna prea mult uh, procedurile obișnuite. Um, la care sunt supuși cei care folosesc legal aceste arme de foc. Deci procedurile de la articolul 7 sunt prevăzute în orice situație, deci pentru vânători, pentru sportivi, pentru uh, reparații și pentru expoziții. Deci e o perioadă de tranzit prevăzută pentru toată lumea. Însă, din motive de securitate semnalate de către ministerele de interne din diferitele state membre, în ceea ce privește exporturile, am redus categoriile la această procedură, deci au apărut aici doar uh, sportivii și uh, vânătorii. E o evaluare securitară, să zic așa. Privitor acum la costurile evaluării noastre de impact. Aici am făcut o estimare, 0,19% din valoarea totală a exporturilor de arme în 2007. Aceasta este estimarea la care am ajuns. Deci costul adițional al acestei proceduri este foarte limitat. Am ajuns la această estimare printr-un calcul elaborat. De, de elaboré. Euh, donc... În ceea ce privește acum motivul pentru care această propunere vine atât de târziu, deci de ce propunerea a prezentat-o doar astăzi? E bine, a trebuit să așteptăm adoptarea directivei care se referea la piața internă. După semnarea protocolului prin armele de foc de către Comisie, a existat o întreagă procedură pentru a transpune diferitele reguli prevăzute de protocol în legislația comunitară. O primă etapă a constat în negocierea și adoptarea directivei în 2008 Aici am acoperit tot ceea ce ține de, de piața internă. Ulterior, ne-am concentrat asupra celelalte articole, articolul care rămânea în afara acestei proceduri și anume articolul 10. Deci, regulamentul se bazează de asemenea pe niște măsuri și principii reluate deja de directiva din 2008, cum ar fi, de exemplu, definițiile. Deci trebuie să păstrăm o anumită coerență între măsurile stabilite la nivel intern în Uniunea Europeană și abordarea pe care o avem față de țările terțe la nivel internațional. În ceea ce privește temeiul juridic, acesta este fostul temei juridic, articolul 133. Și astăzi articolul 207. Acest temei juridic ne-a fost impus de temeiul juridic care era la origine autorizării de negociere acordată de Consiliul Comisiei pentru a negocia adoptarea protocolului. Deci, în ceea ce privește acest articol 10, Comisia a fost obligată să aleagă soluția unui regulament. Articolul 207 ne impune acest lucru. Donc, l'impact assessment. În ceea ce privește evaluarea de impact, după cum spuneam la începutul intervenției mele, s-a organizat o foarte multe consultări cu diferitele părți implicate. De, de intérêt. Et euh, notamment, on a în evaluarea de impact apare o listă a tuturor ONG-urilor qui ont été consultate. Un ultim, o ultimă remarcă. Noi nu ne adresăm aici, nu țintim un singur, o singură categorie de persoane. Nu. Finalitatea ultimă acestui uh, regulament, care se bazează pe cea a protocolului ONU, deci este să avem o trasabilitate a armelor de foc, armelor de foc civile. Această trasabilitate este fundamentală pentru a evita deturnarea armelor arme care ies din uh, circuitul legal și sunt utilizate în scopuri ilegale. Acestea sunt principiile de bază care Uh, sunt în spatele acestui regulament și în spatele protocolului ONU. Deci am încercat să transpunem în legislația comunitară aceste principii și, bineînțeles, am încercat să nu uh, îngreuie prea mult procedurile la care sunt supuși utilizatorii și exportatorii acestor arme din motive legale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you for the explanation. Vă mulțumesc pentru explicații. Mai aveți comentarii, dragi colegi? Doamnă Matiu, doriți să interveniți? Nu? I've been suggested that we have... Vă sugerez atunci să luăm o scurtă pauză de 5 minute, după care vom începe votul electronic. Lista de vot va, va este distribuită acum, iar pe aceasta apar ultimele acorduri adoptate după negocierea inițiativei importante pe care o vom vota, și anume inițiativa cetățenească. Deci lista de vot vă este acum distribuită, dragi colegi. Vom avea o scurtă pauză de 5 minute pentru a ne asigura că fiecare uh, coleg are la dispoziția sa lista de vot. Deci începem votul peste 5 minute. Dear colleagues, if you're all set, we may get started, okay? Doamnelor și domnilor, reluăm lucrările. Avem un vot care este destul de lung. Avem nevoie de ceva timp. Avem mai multe inițiative. Prima dintre ele și probabil cea mai importantă în cadrul voturilor de astăzi este cea referitoare la inițiativa cetățenilor. Raportorul, doamna Kinga Gons și doamna Wikstrom. Lista de vot include ultimele acorduri la care s-a ajuns în urma negocierilor și dacă aceasta este disponibilă pentru toți deputații, atunci vom începe. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vom vota acum amendamentul 70, vot pe părți, partea întâia pentru... Iată de ce avem nevoie de ultima listă de vot. Trecem mai departe cu votul. Amendamentul 70. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Partea 3 este caducă. Partea 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică la amendamentul 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu vă funcționează. Dacă vreți să vă schimbați locul, oricum vom ține cont de votul dumneavoastră. 25 de voturi pentru, 23 împotrivă. Votul dumneavoastră era pozitiv sau negativ? Pozitiv, deci două voturi pozitive în plus. Se adoptă. Amendamentul Amendamentul 74, 75 și 76, care sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 și 77 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 12 și 77. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul.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 20, 29-4. 29 de voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 cu un amendament oral within a period of one month, 79 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 și 83 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 a fost retras. Amendamentul 84 pentru. Nu. Sunt caduce. Dar 82 și 83 au fost respinse, deci votăm amendamentul 84 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Vom face deci o verificare la a doua parte pentru amendamentul 87. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. 25 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Ați fi vrut să votați pentru, foarte bine, deci încă un vot pozitiv în plus, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 cu amendament oral de către domnul De Jong pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică la amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Douăzeci și nouă de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. N-a prea fost un compromis din câte văd. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Facem o verificare electronică la amendamentul 17. S-a deschis votul. Vom repeta votul. S-au mers? Merge acum? 24 de voturi pentru, 22 împotrivă. Se adoptă amendamentul 17. Amendamentul 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică și la amendamentul 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. La amendamentul 94, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18, pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la amendamentul 18. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Douăzeci la patru se respinge. cinci pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Nu. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul la amendamentul 95. S-a închis votul. 24 la 24 se respinge. Într-adevăr, se respinge. Trecem la amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Verificare electronică. Closed. Twenty-four plus, twenty minus. 24 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare la amendamentul 20. S-a deschis votul. Douăzeci și trei pentru, douăzeci și patru împotrivă, se respinge. Amendamentul 97 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru a, respinge, se abține cineva. Facem o verificare electronică. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Verificăm amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 la 20 se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 și 105, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107, trecem Trecem la amendamentul 110. Mă scuzați, domnule președinte, poate că e vorba de lista mea de vot, dar eu văd că doar 106 este caduc în acest caz și nu 107 și 108. Îmi cer scuze, domnule președinte, am văzut. Pe lista mea de vot, 107 și 108 sunt și ele caduce dacă amendamentul 106 este adoptat. Deci trecem la 110 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Excuse me, 4 falls, 23 falls, 111, 24 falls, So it's 100 and... Deci discutăm despre 112. Votăm 112. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Unele amendamente sunt caduce și trecem mai departe 117 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. 121 s-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. 24 pentru, 25 împotrivă, deci se respinge. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. Pentru 123 s-a deschis votul. S-a închis. 25 la 25, de deci se respinge. 124 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Avem un vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm a doua parte de la 126. Am închis votul. 26 la 24 se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică pentru 27. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 25 la 19 se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Facem iarăși o verificare pentru 127. S-a închis votul. 27 la 19 și se adoptă. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28, 132, amendamente identice. Se, ce este pentru, împotriva, abțineri. Facem o verificare pentru cele două amendamente. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. 31 pentru, 18 împotrivă, deci se adoptă. Votăm 134 și 135 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 136 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Atunci trecem direct la Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare pentru 30. Open. 30, 30. Amendment 30. Verificare pentru amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru 19 împotrivă se adoptă. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31. Uh, Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm pentru a doua parte de la 32. S-a deschis votul. S-a închis? Da. 24 la 23 se adoptă. Se adoptă. 33 pentru împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, spune președintele. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ceea ce ne trimite mai departe unele amendamente devenind caduce, Amendamentele 2 și 37, identice pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. 2 și 37, amendamente identice, s-a deschis votul. S-a închis. 28 la 20 se adoptă. 38 cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 39 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se respinge, dar dacă vreți... A, deci se respinge, bun, spune președintele. A doua parte, de la 39 s-a deschis votul. S-a închis. Da, fusese respins cu 29 de voturi la 19. Deci se respinge. Amendamentul 3 a fost retras. 40 cu un amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Facem o verificare pentru 43. S-a deschis votul. Treizeci pentru 19 împotrivă se adoptă. Amendamentul 4 pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, spune președintele. Și dacă nu vreau să facem verificare electronică, trecem mai departe. 44. Da, 44 rămâne în picioare, pentru că amendamentul 4 a fost respins. Deci, 44 pentru, împotrivă. Haideți să facem o verificare. 44. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru 44, s-a închis votul. 28 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 40, îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul de compromis 10. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică pentru amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. 25 la 19 se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă, spune președintele, dar haideți să verificăm totuși. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Da, spune președintele, atunci trecem la 49, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. 50 și 51 amendamente identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, 52 devin caduce, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ceea ce înseamnă că votăm 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică pentru 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 30 împotrivă. Se respinge. 8. Amendament ce stă în picioare. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendament oral, amendamentul domnului Enciu, pentru, împotrivă, abțineri, facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 la 20 se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 vot pe părți. În trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Facem o verificare pentru a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 25 împotrivă, se respinge. A treia parte, pentru. Împotrivă. Abțineri facem o verificare electronică, mi se pare situația similară cu cea de dinainte, dar să verificăm totuși. S-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, 25 la 25, deci se respinge. 57 pentru împotrivă, abțineri, se, se respinge. Și 58 stă în picioare. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 a fost retras, 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 9. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Și acum votăm textul astfel amendat, vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 48 pentru, niciun vot împotrivă, se adoptă și le felicităm pe doamnele raportoare Kinga Gans și Cecilia Wikström. Mulțumim! Thank you all. Now we're moving to the following vote. Vă mulțumesc. Trecem la următorul vot, pentru că, iată, nu am ajuns la finalul sesiunii de vot. Votăm acum mai departe. You don't have it. Under the readmission. Yes. We voting? Please. Dear colleagues. Dragi colegi, începem din nou să votăm. Încă nu am terminat, mai avem puțin. Vă rog să luați loc și să vă concentrați asupra votului pentru a termina mai repede. Votăm proiectul de recomandare pentru propunerea Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Georgia. E vorba de readmisia persoanelor cu ședere neautorizată. Doamna Natalie Grisbeck este raportor. Readmisie Georgia, despre asta votăm. draft recommendation? We are We're having an electronic vote. Avem vot electronic privind proiectul de recomandare. Nu s-au uh, înaintat amendamente, s-a deschis votul electronic. S-a încheiat votul. 42 de voturi pentru, 6 împotrivă, se adoptă. Doamna Zdanoca, doriți să luați cuvântul? Da, mulțumesc. Vă voi explica de ce nu am votat. Deci vom înainta o, un aviz minoritar. Trebuie să citesc acum? Da, dacă doriți. Îl vom, eh, vom trimite această explicație în scris. Okay. No, now. Now we're moving. Trecem acum la proiectul de recomandare privind uh, o propunere legată de decizia Consiliului privind un acord între Uniunea Europeană și Georgia privind facilitarea eliberării vizelor. Ca și la punctul anterior, raportorul este doamna Natalie Grisbeck. Nu s-a înaintat niciun amendament, deci trecem direct la vot. S-a deschis votul. Vot electronic. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, un vot împotrivă, deci încă o dată o putem felicita pe doamna Grisbeck. Textul se adoptă. Mai avem un vot. Modificarea regulamentului de stabilire a listei țărilor terțe căror cetățeni trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror cetățeni sunt uh, exonerați de această obligație. Raportor este domnul Agustin Diaz de Mera. Doriți să interveniți, domnule Diaz de Mera? Vă mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii succinte. În primul rând, ar vrea să vă spun că în expunerea de motive am uh, făcut câteva modificări tehnice 130 de deputați sau legiuitori. În primul trimestru din 2010, creșterea economică a Taiwanului a fost de 13,27%. Însă, ceea ce e mai important, domnule președinte, și anume conținutul scrisorii din octombrie către directorul general pentru afaceri interne de la Comisie, deci o carte a reprezentantului de la Taipei. O scrisoare adresată de asemenea și reprezentanților Bulgariei, Ciprului și uh, României, adresată și dumneavoastră, domnule președinte, și mie însumi. Pe scurt, în această scrisoare se spune că am onoarea să vă informez că guvernul meu a hotărât să elimine cerința de vize pentru cetățenii din România, Bulgaria și Cipru pe perioadă de până la 30 de zile. Această modificare va intra în vigoare pe 11 noiembrie 2010. De asemenea, vom extinde eliminarea vizelor pe ședere scurtă, în baza principiului de reciprocitate, către toți cetățenii din spațiul Schengen, inclusiv cei din România, Bulgaria și Cipru, iar perioada de ședere de 30 de zile va fi de 90 de zile atâta timp cât uh, aceeași exonerare este garantată și cetățenilor taiwanezi. Vă mulțumesc, domnule Tias de Mera, pentru aceste informații pe care le-ați adus uh, membrilor comisiei noastre. Vă mulțumim că ne-ați informat în legătură cu această decizie adoptată de guvernul din Taiwan. Așadar, putem trece la votarea acestui raport. raport care conține acest amendament adus de raportor. Deci vom vota întâi amendamentul domnului Tias de Mera, după care textul întreg. Vot electronic. Nu, de fapt, amendamentul îl putem vota normal, deci fără vot electronic. Deci vom vota întâi amendamentul propus de domnul Dias de Mera pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vom vota textul raportului modificat, vot electronic de data aceasta. S-a deschis votul. Now the vote is closed. 47 plus. 47 de voturi pentru, un vot împotrivă. Asta înseamnă că raportul se adoptă și îl felicităm pe domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru cooperare și pentru voturile dumneavoastră. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 11. Este o chestiune foarte importantă, dragi colegi, care a fost deja amânată odată, deci dezbaterea a fost amânată. E vorba de modificarea regulamentului Consiliului de instituirea Agenției Europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, Frontex. Dragi colegi, Vă rog să păstrați liniștea și să vă concentrați asupra muncii noastre. Văd că unii colegi părăsesc sala în acest moment și de aceea vă rog frumos să păstrați liniștea pentru a ne putea concentra asupra punctului 11. Vom avea acum un al doilea schimb de opinii privind modificarea mandatului agenției Frontex. Știți că o delegație a Comisiei Libe a vizitat Frontexul în urmă cu o lună și am discutat uh, despre această chestiune și la reuniunea cu parlamentele naționale pe 4 octombrie. Îi vom da cuvântul acum domnului raportor, domnului Busutil, care ne, ne va spune care este starea actuală a lucrurilor, după care va interveni reprezentantul președinției belgiene și, bineînțeles, cel al Comisiei, pentru a vedea care este situația uh, modificării acestui uh, regulament privitor la Frontex. Însă, în primul rând, îi vom da cuvântul domnului Busutil, raportorul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Care este starea actuală a lucrărilor? Este un schimb de opinii. Nu am putut să avem un prim schimb de opinii la începutul lunii, deoarece aveam o ordine de zi prea încărcată. Uh, deci, acesta este practic primul nostru schimb de opinii și de aceea îi îndemn pe colegi să participe și să contribuie cât mai mult. Ce am făcut până acum? Am avut două reuniuni cu raportorii din umbră, unul pe 7 iulie și o altă ședință săptămâna trecută. Am vizitat de asemenea sediul Frontex de la Varșovia pe 30 septembrie și am avut o adunare parlamentară comună cu parlamentele naționale și cu o serie de agențiile uh, care intră sub incidența comisiei noastre, inclusiv cu Frontex, pe 4 și 5 octombrie. Iar acum, uh, iată, avem acest prim schimb de opinii. Foarte pe scurt, domnule președinte, principalele elemente din acest dosar. Voi fi să subțin pentru a le permite și colegilor să intervină. În primul rând, drepturile fundamentale și drepturile omului. O chestiune foarte importantă pentru membrii acestei comisii. De aceeași părere este și grupul PPE pe care îl reprezint. Deci vrem ca prin această revizuire să se respecte drepturile omului. Problema drepturilor omului nu e dacă trebuie să le respectăm, ci cum Comisia, în propunerea sa, a arătat foarte clar că dorește ca această agenție să fie ireproșabilă, să nu poată fi uh, bănuită de nicio uh, problemă legată de respectarea drepturilor uh, omului. Ceea ce privește protecția drept datelor personale, aici e mai problematic, nu avem o propunere clară din partea Comisiei în acest sens, Însă știm cât de importantă este această protecție a datelor personale pentru agenție. Frontex are posibilitatea de a obține foarte multe date personale, date pe care le dețin uh, grănicerii naționali. Iar știm că aceste date pot ajuta Frontexul să combată crima transfrontalieră sau uh, imigrația ilegală, însă Frontexul nu are puterea să prelucreze aceste date și de aceea nu are acces la ele. Și e mare păcat că nu pot fi prelucrate aceste date uh, ținându-se cont de mandatul strict pe care îl are Frontex. De aceea eu încerc să găsim un aliniat care să îi ofere Frontexului această competență bineînțeles cu limitările de rigoare în ceea ce privește protecția datelor. În al treilea rând, resursele umane și punerea la oaltă a acestora. Domnule președinte, această ședință are loc într-un moment foarte interesant. O țară membră, un stat membru, Grecia, a cerut să se desfășoare forța de uh, intervenție uh, rapidă a Frontex. Știm cu toții care este situația de la granița dintre Grecia și Turcia. O situație deosebit de dificilă în momentul de față și pentru prima oară autoritățile elene au solicitat agenției uh, Frontex să desfășoare această forță de intervenție rapidă. Eu sprijin uh, această inițiativă și cred că în întreg Parlamentul European ar trebui să sprijine această inițiativă, deoarece în urmă cu trei ani am fost foarte activi atunci când am modificat legislația existentă pentru a permite posibilitatea de a uh, înființa aceste echipe de intervenție rapidă. Deci este pentru prima oară când uh, vedem cum aceste forțe pot fi desfășurate. Deci, în cadrul acestei propuneri vom încerca să cizelăm mai mult aceste echipe de intervenție rapidă, să vedem cum le putem coordona și cu echipele de sprijin de la Frotex. În al treilea rând, punerea la oaltă a activelor. Comisia propune ca Frontex să poată achiziționa sau închiria active tehnice. E o mare diferență între a le achiziționa sau închiria. E bine, asta ar însemna o transformare bugetară semnificativă dacă vrem ca activele respective să poată fi achiziționate de Frontex. E bine, în situația economică actuală, eu unul am niște îndoieli în ceea ce privește conferirea de astfel de puteri de achiziționare către Frontex. Cred că ar fi mai rezonabil în momentul de față să îi oferim agenției posibilitatea de a închiria astfel de echipamente. În orice caz, uh, aștept și intervențiile colegilor. Mai sunt și alte probleme, cum ar fi cooperarea internațională. Uh, foarte importantă pentru mulți colegi, precum și îmbunătățirea operațiunilor comune de returnare. Deci v-am prezentat pe larg uh, principalele puncte din acest dosar deosebit de interesant, care vine într-un moment Prielnic și le mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră și sper că împreună putem uh, îmbunătăți această și sunt sigur că împreună vom putea îmbunătăți acest uh, regulament. Vă mulțumesc, domnule Busutil. Doamna Rain, din partea Consiliului. Vă rog. Vă mulțumesc. Stimați uh, membrii ai acestei comisii. Modificarea mandatului Frontex este un element fundamental, prioritar pentru Consiliu. Și asta se vede și la ședințele noastre de lucru. În februarie anul acesta am discutat despre cele 29 de măsuri care urmează să fie aplicate pentru a combate imigrația ilegală. Propunerea se va face la sfârșitul anului. După cum știți, uh, spaniolii au fost cei care au pus pe agenda de lucru această temă și în fiecare lună, de atunci încolo, am uh, discutat și am colaborat pe această temă. Sperăm ca propunerea noastră să fie binevenită aici în cadrul acestei comisii parlamentare. Consiliul dorește ca opiniile, pozițiile noastre să fie cât mai apropiate. Trebuie să vedem care sunt reacțiile față de această propunere și e clar că va trebui să ajungem la un acord. Președinția belgiană și-a exprimat deja hotărârea pentru a colabora cu domnul Busutil, cu raportorul și cu celălalt raportor din umbră. Vă mulțumesc! Thank you. Now for the European vă mulțumesc în numele Comisiei Europene, domnul Nielsen, dacă doriți să luați cuvântul, sau domnul de Tenemen. Domnul de Tenemen. Uh, mulțumesc. Domnule președinte, foarte pe scurt. După cum știți, Comisia a explicat deja punctele importante din această propunere a Comisiei în fața Comisiei Libe cu mult timp în urmă. Deci nu vreau să repet acum situația generală. Aș vrea să mă refer aici doar la câteva dintre chestiunile care au fost prezentate de raportor, și anume la întărirea drepturilor fundamentale în această propunere. Comisia dorește să sublinieze încă o dată că am reușit să avem un echilibru foarte bun între, pe de o parte, protecția drepturilor fundamentale în cadrul operațiunilor coordonate de agenția Frontex și, pe de altă parte, aspectele capabilităților în sine, astfel încât să nu uh, se împovăreze prea mult procedurile în vigoare. Iată, deci, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu principalii parteneri, am încercat să corectăm această balanță. În ceea ce privește protecția datelor personale, Așa cum a arătat raportorul, aceasta nu este o parte integrantă a propunerii Comisiei, pentru că am dorit să avem întâi o privire de ansamblu a tuturor chestiunilor care au de-a face cu colectarea și procesarea datelor personale de către agenții în întreaga Uniune Europeană. Iar acum că avem uh, date referitoare la situația actuală, Comisia analizează problema și probabil că vom reveni la acest punct mai târziu, nu în cadrul acestor dezbateri. În legătură cu colectarea de resurse, fie că e vorba de resurse umane sau de natură tehnică, Aș vrea să vă ofer un context mai general. În special din punct de vedere tehnic, există un studiu de fezabilitate pe care îl facem la ora actuală la Frontex pentru a vedea care este modalitatea cea mai bună, fie să, pentru a achiziționa echipament mai ușor sau pentru a închiria echipament mai greu. Și de altfel, nu este scopul propunerii comisiei ca agenția să preia dintr-o dată tot echipamentul care este uh, detașat la ora actuală și care este oferit de statele membre în operațiuni în comun. Și deci agenția nu va cumpăra dintr-o dată, să zicem, cele trei sau patru nave petroliere care există la dispoziție la ora actuală. Trebuie să fim realiști în acest sens să vedem care sunt posibilitățile reale și care este valoarea adăugată pe care trebuie să o căutăm. Așa că, pe lângă chestiunile pe care le-a prezentat și raportorul referitoare la cooperarea internațională și la îmbunătățirea codului de conduită care trebuie urmat în cadrul operațiunilor comune de returnare, sper să reușim să avem rezultate bune. Comisia, pe de altă parte, așteaptă cu nerăbdare studiul făcut pe această temă și dezbaterea care va urmea și sperăm să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a face progrese. Mulțumesc! Thank you. Now we gotta... Mulțumesc! Mai mulți deputați s-au înscris pentru a face comentarii. Domnul Lambrinidis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare atenție și sunt de acord cu ce a spus uh, Simon în ceea ce privește drepturile omului și chestiunile referitoare la viața privată care au legătură cu Frontex și dorim să incorporăm aceste elemente. Am cerut să iau cuvântul pentru a prezenta câteva comentarii, ținând cont de faptul că în acest moment Grecia, într-adevăr, a cerut ca aceste forțe de intervenție rapidă să intervină, pentru că situația la granița de nord cu Turcia uh, nu mai este sustenabilă. Am ajuns la aproximativ 85% din imigrația uh, ilegală care trece practic prin aceste granițe și nu mai putem controla. Deci, iată, suntem bucuroși să vedem reacția pozitivă a Frontex față de această chestiune. Ar fi de asemenea bine să avem o cooperare întărită cu Turcia în acest sens, pe baza unui aranjament de lucru între Frontex și Turcia. Și poate am putea găsi o soluție de a incorpora acest element în raport, pentru că aceste aranjamente de lucru ar trebui să fie doar de natură operațională și ar trebui să facem, să implementăm sarcina Frontex fără să facem referință în text la elemente care n-au nimic de a face cu aceasta. Și spunând aceasta, consider că în cadrul negocierilor Turcia încearcă practic să se târguiască în ceea ce privește obligațiile sale ca țară candidat și să facă un fel de troc cu credințele și uh, ideile pe care le are. Deci e bine să implementăm un astfel de text, îl avem deja cu alte țări și am putea să-l implementăm în același fel și cu Turcia. De asemenea, mi se pare foarte importantă cooperarea strânsă între agenții și între statele membre, nu doar pentru inițierea, ci și încheierea operațiunilor. Pentru că Frontexul poate încheia o operațiune în orice moment doar prin simpla notificare a statelor membre. Iar cooperarea de care avem nevoie și pe care ne-o dorim trebuie să fie una de încredere reciprocă și susținere reciprocă. Iar întreruperea abruptă a unei operațiuni poate creează mai multe probleme decât rezolvă. Și poate, Simon, în acest sens, unul din motivele de a ne gândi ca Frontex să aibă propriul său echipament ar putea fi tocmai acesta, Frontex să aibă nevoie de echipamentul pe care îl oferă, de exemplu, un stat membru și care n-ar mai fi la dispoziția sa la un moment dat și aceasta depinde și de dorința noastră de a utiliza sau nu foarte mult acest echipament, pentru că dacă îl utilizăm foarte mult acest echipament, atunci până la urmă s-ar putea să nu fie rentabil să-l închiriem. Deci să vedem cât de mult va fi utilizat și aceasta ne va arăta dacă reprezintă un avantaj sau nu să-l cumpărăm sau să-l închiriem. De asemenea, aș vrea să spun că la un moment dat în text există o referință oarecum confuză la operațiunile maritime și la faptul că Frontex să stabilească jurisdicția aplicabilă prevederile maritime și prevederile juridice și cred că acest lucru este confuz pentru că prevederile juridice ne privesc pe noi toți. Nu dorim aici să ne aflăm în fața unei situații în care să nu ne putem desfășura sarcina pe care o avem. Deci dorim să prezentăm un amendament în acest caz pentru ca textul să fie foarte clar la acest alineat și să ne asigurăm că legea aplicabil, aplicabilă este respectată fără să mai uh, facem loc aici și altor tipuri de confuzii. Mulțumesc. Doamna Wikström, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Simon pentru că a ținut cont de principalele noastre puncte și îngrijorări și aceasta chiar la începutul lucrărilor la acest dosar. E clar că Frontex are nevoie de un mandat clar deci, iată, avem foarte mult de lucru. Sunt foarte bucuroasă să văd că aceste echipe de intervenție rapidă, care au fost create în 2007, sunt activate acum pentru prima oară. Cred că acesta este un semn clar al importanței Frontexului pe viitor. De asemenea, putem vedea că Grecia poate avea beneficii concrete de pe urma solidarității europene, pentru că se vorbește de multe ori despre solidaritate și iată, în sfârșit, un mod concret de a da dovadă de ea. Acum depinde de noi toți pentru a gestiona situațiile de urgență din statele membre, așa cum se întâmplă în Grecia astăzi, și aceasta în modul cel mai eficient cu putință. Și trebuie să ne centrăm pe acest lucru atunci când vom lucra pe marginea acestui dosar. Simon a subliniat deja principalele linii directoare, dar cred că există și alte câteva puncte pe care aș dori să le menționez aici. De exemplu, cooperarea cu țările terțe. Frontexul cooperează cu autoritățile vamale, după cum știm, de graniță și iată de ce aceste acorduri nu trebuie să fie adoptate de Parlament, așa cum se întâmplă cu alte acorduri internaționale. Totuși, aș vrea să subliniez aici importanța Parlamentului, care ar trebui să fie informat în legătură cu toate uh, tipurile de cooperare internațională pe care le are Frontexul și cu ce autorități se realizează acestea, pentru că aceasta ar putea fi și mai important pe viitor, uh, pe măsură ce situația la fața locului se schimbă. Și în legătură cu echipamentul care ar trebui fie închiriat, fie achiziționat. Cred că diferența este foarte importantă. Și în acest caz e vorba de bărbați care, sunt, care lucrează pentru, pentru Frontex. Deci știm cât de mult le plac băieților jucăriile, așa că ar trebui să ne limităm și să avem anumite constrângeri bugetare, pentru că altfel nu se știe unde vom ajunge. De asemenea, formarea personalului de la graniță este importantă și chestiunile legate de drepturile fundamentale de care trebuie să ținem cont în procesul de formare. Am văzut că personalul este format și acest lucru este cu atât mai important pentru echipele de intervenție rapidă decât uh, pentru celelalte și trebuie să țină cont de uh, importanța drepturilor omului chiar și în situații de urgență. Operațiunile în comun pentru returnare. Avem nevoie de o monitorizare pentru acestea, să vedem, de exemplu, ce se întâmplă cu persoanele care sunt returnate. De exemplu, din statul meu, din țara mea, Suedia, Cristian Irakis a fost returnat și nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el. A fost pur și simplu lăsat în plata domnului la aeroport și dacă Frontexul are de gând să facă astfel de operațiuni comune, trebuie să se asigure ce se întâmplă cu aceste persoane atunci când ele sunt predate țării respective. Iată, deci, principalele elemente pe care vroiam să le subliniez aici. Însă, în ceea ce privește abordarea generală, am lucrat foarte bine împreună și sper să continuăm așa și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Wikström. Doamna Flotră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o reacție în legătură cu cererea făcută de Grecia pentru trimiterea echipelor de intervenție rapidă la frontiera lor. Cred că e oarecum logic să facem acest lucru. De ce? Cifrele ne arată că imigrația nereglementară, care a fost împiedicată, practic, prin acțiunile Frontex în sudul Mediteranei, reprezintă au crescut fluxul imigrației practic între Turcia și Grecia. Deci acea creștere a imigrației ilegală la frontiera greco-turcă este practic rezultatul acțiunilor Frontex și a politicii europene. Deci iată, e logic ca Grecia să ceară Frontexului să intervină acum. Și întrebarea care se pune, și este vorba aici și de revizuirea mandatului Frontex, este următoarea. În ce măsură acțiunile și operațiunile desfășurate de Frontex respectă într-adevăr drepturile fundamentale? Pentru că acesta este punctul vulnerabil al actualului mandat Frontex. Și de altfel acesta nu este clarificat prin mandatul revizuit și poate că situația din Grecia va complica și mai mult lucrurile. Pentru că până la urmă există aici o dublă abordare față de Frontex. În același timp este un fel de agenție interstatală care oferă mijloace statelor membre dar uh, se află sub un nivel de responsabilitate a statului membru respectiv atunci când e vorba de acțiuni externe, iar propunerea făcută de Grecia deschide o nouă perspectivă din punctul meu de vedere asupra responsabilității și a căutării entității responsabile pentru eventualele probleme care apar, iar atunci când Frontexul începe proiecte, chiar și proiecte pilot, Cred că responsabilitatea în aceste cazuri ar trebui să uh, cadă efectiv și în totalitate pe umerii agenției. Deci, fie Frontexul este o agenție interstatală. Europa oferă mijloace suplimentare pentru cooperare în acțiuni, fie agenția este 100% sub responsabilitatea europeană. Iată, sunt două sisteme juridice diferite și cred că noua propunere nu face decât să mențină această ambiguitate, întărind în același timp capacitățile și prerogativele agenției. Până la urmă, nu face decât să crească confuzia. Eu știu că raportorul nostru va acorda foarte mare atenție drepturilor fundamentale, n-am nicio îngrijorare în acest sens. De asemenea, am remarcat că și Comisia Europeană, în propunerea inițială de mandat revizuit, afirma lucruri absolut interesante, obligația de formare a personalului, mecanisme de notificare a incidentelor și așa mai departe. Deci, într-adevăr, se dorește să se facă progrese în acest sens, pentru că drepturile fundamentale sunt absolut importante, dreptul la protecție internațională, dreptul de a nu fi trimiși într-o țară în care aceste persoane sunt persecutate, drepturile minorilor și așa mai departe. Dar totuși ne oprim la jumătatea drumului, pentru că până la urmă nu asigurăm un mecanism sistematic și independent în același timp, înalt calificat, care să evalueze în mod sistematic activitățile Frontex. Și chiar și noi, deputații europeni, poate dacă Comisia Europeană va da dovadă de bunăvoință, vom fi foarte puțin însă informați în legătură cu acțiunile Frontex. Deci eu cred că ar trebui să cerem să existe un astfel de mecanism independent de evaluare sistematică a drepturilor omului, pentru că altfel nu vom avea niciun rezultat. Și am văzut în raportul pe care l-a prezentat agenția că până în ziua de astăzi dificultatea cea mai mare a acestei agenții, care era? Într-adevăr, era nevoie de formare, dar cred că trebuie să se întărească și acest mecanism de evaluare. Ar trebui să facem o, o anchetă, să vedem cine este responsabil în, cauz, în cazul Nordaune și în felul acesta putem garanta respectarea drepturilor omului. Dacă avem un responsabil, atunci putem face astfel încât acțiunile să fie modificate pentru ca acele daune să nu se reproducă și Parlamentul European să fie informat în legătură cu activitățile desfășurate. Iată, deci, condiții prealabile care mi se par esențiale și care sunt preluate în avizul prezentat de Subcomisia pentru Drepturile Omului. Și cred că ar trebui să ținem cont de uh, foarte multe din uh, elementele care sunt formulate acolo pentru că cu, cu toții dorim să avem niște garanții efective pentru respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! Dragi colegi, vă reamintesc că lista e din ce în ce mai mare. Propun să o încheiem acum, pentru că mai avem încă un punct de discutat înainte de pauza de prânz la 12.30. Deci, aceasta pentru a putea reîncepe lucrările la orele 15, cum era prevăzut. Deci încheiem acum această listă de intervenții și propun următorii membri, care de altfel sunt destul de numeroși. Iar a, cei care sunt înscriși sunt următorii. Doamna Ghiom. Dragi colegi, din câte am înțeles, dar poate m-am înșelat din propunerea comisiei, e vorba aici de o, de o stabilire a unui dublu echilibru. Pe de o parte, cel între independența agenției și faptul că aceasta este un instrument pus la dispoziția statelor membre și, pe de altă parte, un echilibru între o abordare de securitate și una care să respecte drepturile omului. Se vorbea aici adineauri de ambiguitate și de confuzie și încercăm deci să ajungem la un echilibru. Nu știu dacă la momentul acesta am reușit să facem acest lucru și eu una observ că există mai multe elemente incerte în ceea ce privește activitățile Frontex. Vizita de la Varșovia a fost foarte interesantă, dar cred că ea n-a reușit să elimine toate aceste puncte de întrebare. Am patru comentarii pe care aș vrea să le fac și care mi se pare esențiale pentru a fi discutate cu raportorul pe viitor. În primul rând, rolul de inspecție a agențiilor și a statelor membre. Cred că pot să utilizez uh, termenul de joc de avați ascunsele între Frontex și statele membre. Pe de o parte, statele membre doresc ca Frontex să fie responsabilă, iar Frontex, pe de altă parte, încearcă să se ascundă și deci e nevoie de o clarificare a rolurilor. În al doilea rând, dorim să avansăm spre o Europa care să oferă protecție sunt convinsă că informația agenției în legătură cu drepturile omului trebuie să asigure imigranților un tratament în condiții de demnitate și așa cum s-a spus aici, pentru aceasta cred că ar trebui să avem un sistem de monitorizare pentru toate operațiunile Frontex. În felul acesta ne putem asigura că facem pași pe drumul cel bun. Un al treilea element, și aici s-a menționat deja o ipoteză a funcționării Frontex cu mai mare transparență. E adevărat că am avut uh, rapoarte de activitate de mai multe ori, uh, cu foarte multe informații și cifre statistice, însă avem nevoie și de o valoare mai calitativă a activității Frontex. Iată de ce mi se pare că Parlamentul ar trebui să fie mai bine informat în legătură cu activitățile Frontex, în special în cazul acordurilor și negocierilor de acorduri cu țările terțe. Este vorba aici de o dimensiune care a fost prezentată și de raportor. E vorba aici de datele cu caracter personal, de colectarea acestora. Am auzit mai multe în această privință. Cred că trebuie să fim foarte clari, să facem progrese referitoare la procesarea datelor de caracter personal de către Frontex. Și ținând cont de dezbaterea anterioară, cred că există și acest risc de confuzie cu Europolul și datele pe care acesta le utilizează. La momentul acesta, propunerea pe care o avem a ajuns într-o etapă foarte bună, dar probabil că aceasta ne va face să vorbim de manieră generală despre politica de imigrație a Uniunii Europene și de sensul pe care dorim să-l dăm gestiunii la nivelul frontierelor. Mulțumesc! This is Keller. Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Keller. Mulțumesc! În ceea ce privește datele cu caracter personal, sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Trebuie să ne asigurăm că nu duplicăm, nu dublăm ceea ce face Europol când ne gândim să acordăm noi sarcini uh, Frontex în ceea ce privește procesarea datelor personale. Să nu uităm că deja Frontex procesează date personale când vine vorba de uh, persoanele care se află pe zborurile de întoarcere. Așadar, ar trebui să fim foarte atenți, să vedem dacă într-adevăr are sens să creăm noi structuri, de vreme ce s-ar putea să avem deja uh, Uh, organisme care să îndeplinească aceste sarcini. În ceea ce privește drepturile omului, nu sunt de acord cu ideea echilibrării drepturilor fundamentale față de altceva. Deci, uh, drepturile fundamentale sunt însele un fundament și nu putem să le comparăm cu nimic Chiar nu mi-ar plăcea să punem drepturile fundamentale în echilibru cu eficiența, de exemplu. În ceea ce privește Grecia, este un uh, exemplu interesant. Acum uh, sunt chemate pentru prima dată uh, Uh, echipe în acest sens. La Varșovia am auzit că Frontex se plângea de faptul că statele membre nu iau în calcul serviciile oferite de această agenție, nu apelează la Frontex, ci ocolesc mai degrabă acest organism. Ar trebui să fim atenți cum anume ne utilizăm finanțele în acest sens pentru a aduce într-adevăr o plus valoare consider că Grecia are nevoie, de constru- are nevoie să construiască un sistem de azil și are nevoie de ajutor în acest sens. Și poate că ar fi bine să ne concentrăm eforturile mai mult în acest domeniu. Să nu uităm că Grecia nu face față numărului mare de persoane care solicită azil în Grecia. Deseori, aceste persoane, ajungând în Grecia, au uh, dreptul la azil potrivit standardelor europene, dar pentru că nu există posibilitatea de cazare, de tratare acestor persoane, e bine, iată, există această problemă pendinte. Și cred că ar trebui să analizăm situația și din acest punct de vedere, pentru că Frontex, la urma urmei, nu este o agenție de azil, ci este o agenție la frontiere. Cooperarea cu terțele state este iarăși un punct critic. Operațiunile comune trebuie să fie tactice și operaționale și există mereu o zonă gri între a fi operațional și a deveni politic. Frontex trebuie să definească ce este operațional. Parlamentul ar trebui să fie foarte atent cu ce sarcini sunt uh, uh, oferite cui și așa mai departe pentru a nu se merge în direcția greșită. Parlamentul ar trebui să fie mereu pus la curent în această privință. Și deocamdată atât din partea mea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Ernst. Da, sunt uh, nouă în Parlament, nu este nicio problemă că nu ați știut dacă sunt femeie sau bărbat. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, raportorului. Este bine că suntem implicați cu toții și că discutăm împreună această temă complicată. Este important pentru decizia finală. Patru aspecte aș dori să menționez. Întrebarea mea esențială se referă la următorul aspect. Trebuie să ne gândim ce anume vrem să obținem cu Frontex, ce, care trebuie să fie rezultatul final. Și acesta este nucleul de la care trebuie să pornim. Haideți să plecăm de la dosarul Frontex. Uh, Uh, protecția frontierelor prin supravegherea acestora, prin uh, combaterea migrației ilegale, a traficului de ființe umane, precum și diminuarea uh, riscului la adresa securității. Ei bine, ținând cont de această definiție, trebuie să vedem ce anume vrem. Vrem independența Frontex? Nu. Și dacă nu vrem asta, atunci cum vrem să, le, să reglementăm toate lucrurile? Uh, Cred că avem nevoie de transparență maximă în toate, la toate capitolele. Astfel încât să nu fie creat uh, un uh, stat în stat. Noi Uh, parlamentarii eurodeputații trebuie să fim implicați în uh, acest proces, este un lucru de la sine înțeles, de asemenea și ONG-urile, mai ales când vine vorba despre analiza de risc. Mie, mi este, mie nu mi este clar deloc cum anume poate să aibă loc o analiză de risc fără implicarea ONG-urilor care joacă un rol foarte important în uh, definirea acestui mandat. Deci, în primul rând, ar trebui să vedem ce anume vrem să realizăm cu Frontex. Ar trebui să discutăm pe șleau și nu în termeni generali. În al doilea rând, nucleul tuturor discuțiilor este și va fi chestiunea drepturilor omului. Pentru mine, întrebarea centrală, problema centrală uh, în grupul meu politic, spre exemplu, este următoarea. Cum putem să oferim azil, cum putem să oferim azil uh, la nivel individual, în concordanță cu drepturile omului, cum putem face asta și cum putem în acest context să abordăm problema migrației ilegale. Pentru mine această chestiune rămâne în continuare deschisă și mulți colegi au spus că principial uh, trebuie să tratăm, principial și în detaliu, trebuie să tratăm această chestiune pentru că altfel uh, întregul proces nu este deloc negociabil pentru noi. În al treilea rând, uh, mă apucă durerile de stomac când uh, mă gândesc la problematica terțelor state și la cooperarea cu acestea. Am mari îngrijorări, mai ales când vine vorba despre terțe state care nu ține neapărat seama de respectarea drepturilor omului. Ar trebui să discutăm în detaliu cum anume trebuie structurată această cooperare. Și în al patrulea rând, Deja și Oficiul pentru Protecția Datelor la nivel european a manifestat o îngrijorare în următorul sens. Avem nevoie de o protecție a datelor prin definirea clară a activităților Frontex. Dacă nu este formulat foarte clar despre ce este vorba, atunci va fi creat un instrument pe care să nu îl putem controla. De asemenea, Oficiul pentru Protecția Datelor a spus că nu este clar uh, măsura în care Frontex are posibilitatea de a prelucra date cu caracter personal. Miercuri va trebui să discutăm acest lucru și, în general, va trebui să ne prezentăm un punct de vedere în acest sens la negocieri. Cam atât deocamdată din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Papa Nicolau. Πρόεδρε, εντάχει και προσπαθώντας να συμπληρώσω στα όσα υπόθηκαν, και να μην κάνω χρόνο, προσθέτω και εγώ τα εξή. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για την... Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să o lungesc prea mult, vreau doar să mă refer la câteva aspecte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru faptul că au, s-au referit la Grecia. Să nu uităm că această chestiune vizează Grecia la urma urmei. 80 până la 85% din uh, migranții ilegali care încearcă să ajungă pe teritoriul Europei tranzitează Grecia. Presiunea este enormă. Și în acest context, tot ceea ce a făcut Frontex, tot ceea ce a întreprins doamna Wallström săptămâna trecută este foarte important. Problema ne este destul de clară tuturor. Prezența Frontex și forțele armate elene se fac din ce în ce mai simțite acum. Și cei care încearcă să migreze ilegal către Europa nu o mai fac acum pe cale maritimă. Ce încearcă, încearcă să ajungă în nordul Greciei și să ajungă în Europa pe căi terestre. Grecia trebuie să se confrunte neapărat cu această problemă spinoasă. Ce putem face în acest sens? Este vorba despre a manifesta solidaritate împotriva migrației ilegale. În acest context este important să ținem cont de o potențială dezvoltare a Frontex. În ultimii ani, Frontex a arătat că funcționează foarte bine. Prezența Frontex ne ajută foarte clar uh, să contracarăm fenomenul migrației ilegale. Cu alte cuvinte, este important să conlucrăm cu terțele state pentru a reglementa aspectele tehnice fără, fără a implica neapărat alți para, parametri. Nu este o întâmplare faptul că acordul dintre Turcia și Frontex nu a fost semnat până acum. Turcia nu a acceptat uh, să semneze convenția pentru returnarea migranților. Deseori ni s-a spus că ne aflăm în etapa finală a negocierilor, însă, din păcate, până acum nu am văzut niciun rezultat concret. Încă un aspect care este foarte important aici este faptul că dacă Frontex va întreprinde diferite operațiuni și va încheia diferite operațiuni, atunci trebuie să fie în concordanță cu statul care preia migranții. Sper să pot să discut mai în detaliu cu domnul raportor ulterior, pentru că nu, să nu uităm un lucru. Este vorba despre finanțare. Este vorba despre acordarea de ajutoare care sunt care pot fi oferite de toate statele membre când vine vorba de dezvoltarea Frontex, astfel încât această agenție să poată face și mai multe ca până în prezent. Există și problema azilului. Grecia este supusă unei presiuni enorme și există, desigur, lacune în sistemul de azil. Pentru a soluționa aceste probleme, pentru a putea să facem față acestor uh, dificultăți, este nevoie ca împreună să încercăm să protejăm uh, frontierele externe ale întregii Uniuni. Făcând acest lucru, putem să reglementăm și celelalte probleme, inclusiv problema azilului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Uh, dau cuvântul doamnei Fayon. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Simon pentru eforturile întreprinse ca raportor. Este un subiect foarte important pentru noi toți. În primul rând, aș dori să mă refer la chestiunea Greciei. Cred că este o problemă serioasă, mai ales că avem o serie de migranți care încearcă să vină pe teritoriul Uniunii Europene. Nu este însă doar problema Uniunii Europene. Mă întorc uh, acum din uh, Balcanii Occidentali și vă pot spune că numărul migranților ilegali a crescut simțitor și în vecinătatea noastră imediată, mai ales în Serbia și în Macedonia și acolo se face cu greu față acestei probleme. Știți că acestea sunt state mai sărace și guvernele au nevoie de sprijin la acest capitol. Se știe că nu se cooperează foarte bine cu poliția acolo. Mai mult decât atât, nu se poate oferi azil, nu se pot oferi condiții decente de trai și acum, ce se întâmplă cu cei care vin uh, pe cale ilegală, ajung în Europa prin Serbia, prin Albania, prin Kosovo o situație cât se poate de sensibilă, pentru că aceste țări fie sunt pe care să intre în sistemul de liberare a vizelor, fie deja au intrat în acest sistem. Și atunci, discutând despre problema azilului, despre problema frontierelor și despre problema uh, de, detașării de trupe, este important să nu uităm că trebuie să le ajutăm și pe celelalte state care au în fața lor o perspectivă europeană și care, consider eu, au nevoie de ajutorul nostru. Discutând despre celelalte aspecte menționate de Simon în legătură cu Frontex, procesarea datelor, de exemplu, este foarte important să ținem cont și de aceste aspecte și este necesar să oferim agenției posibilitatea și responsabilitatea de a procesa datele personale. Totodată, trebuie să garantăm respectul drepturilor omului. Câteodată, discutând acum despre finanțare, cred că la nivelul Uniunii Europene se investesc foarte mulți bani în agenții. Însă nu știu dacă cunoaștem exact modul în care acești bani sunt în cele din urmă cheltuiți. Nu știu dacă mereu avem cea mai bună privire de ansamblu referitor la ce se întâmplă în teritoriu și la fața locului la agenții. Este foarte bine să avem o cooperare clară între Frontex și um, statele membre. Trebuie să vedem ce fel de echipament uh, este optim de la un stat membru la altul, pentru că situația diferă în funcție de ceea ce se întâmplă la fața locului. De asemenea, ar trebui să fim informați în legătură cu ceea ce se întâmplă în statele membre, în legătură cu dificultățile de acolo. În acest sens, mă bucură faptul că am avut această discuție, mă bucură faptul că am discutat cu Frontex astfel încât să vedem ce se întâmplă în teritoriu, astfel încât la final să putem să garantăm securitatea frontierilor Uniunii. Mulțumesc. Doamna Matiu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Busutil pentru flexibilitatea sa și pentru munca pe care a depus-o la acest dosar. Aceasta, bineînțeles că a inclus și această garanție a drepturilor omului în acest dosar, un lucru foarte important. Referitor la agenție, mă bucură faptul că și Comisia ne-a făcut această propunere, pentru că este vorba de o agenție foarte tânără și eu, fiind raportor pe descărcarea bugetară anul trecut, cred că în ultimii ani i s-a cerut foarte mult și ar fi trebuit să se adapteze la toate misiunile care, care i le-am încredințat. Iată de ce a fost foarte bine ca Comisia să se gândească din nou la reînnoirea mandatului. Într-adevăr, în ultimii ani au existat probleme de credite și cred că agenția a fost depășită oarecum de evenimente și de ce îi se cerea. Iată deci o știre bună care vine pentru această uh, renoire a mandatului. Misiunile care sunt foarte importante, supravegherea frontierelor și oferirea de garanții personale în ceea ce privește datele de caracter personal, acestea sunt puncte importante pe care trebuie să le menținem și cred că ar trebui să ne asigurăm referitor la proceduri, să nu se întâmple ca în trecut, pentru că, așa cum spuneam, agenția a fost depășită de ceea ce îi se cerea, fiind totuși o agenție tânără și ar trebui ca personalul și numărul acesteia să fie întărit, să aibă un mandat foarte clar, făcând diferența între uh, direcția uh, agenției, statele membre și Consiliul de Guvernanță și să se acordă mai multă atenție personalului. Aici ar trebui să fim foarte clari pentru că este un element important în cadrul reformei mandatului agenției. Mulțumesc! Mr. Bronx. Mulțumesc, domnul Bronx. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că eficiența Frontex este împiedicată de problemele de personal. Am auzit că detașarea în sud-estul Europei creează o lacună altundeva, de exemplu la granița dintre uh, Turcia și Grecia. Și referitor la resursele umane, uh, mă întreb dacă statele membre, atâta timp cât doresc să rămână state membre, ar putea utiliza personalul din servicii pentru a suplimenta activitatea Frontex. Cred că aceștia ar putea să intervină uh, mai bine în Europa pentru protecția granițelor, în loc să intervină mereu în Afganistan și în potențialul război cu Iran, care cred eu este iminent. Referitor la cei care solicită azil, dacă sunt solicitanți reali, atunci ar trebui să o facă, însă a solicita azil atunci când ești prins ca și migrant ilegal, consider că nu este calea bună de urmat. Este ca și când ai fi prins la furat și apoi încerci să pledezi nevinovat. Mulțumesc! După, această, după acest schimb exhaustiv de idei, aș dori să dăm cuvântul Comisiei sau Consiliului, pentru ca mai apoi domnul raportor să aibă din nou cuvântul. Reprezentanții Comisiei ai Consiliului? Reprezentantul Comisiei, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a evita orice neînțelegere, referindu-mă la echilibrul între drepturile fundamentale și uh, chestiunile operaționale, mă refeream de fapt la prevederile pe care le avem în uh, regulament și în propunerea amendată. Uh, este de la sine înțeles faptul că Comisia nu dorește să facă diferența între cele două principii, ci mă refeream doar la prevederile existente deja. Vrem să avem proceduri care să mijlocească funcționarea corectă a agenției. Din uh, discuție am realizat că trebuie să subliniez două, trei elemente care trebuie clarificate. În primul rând, punctul de plecare este acela că, prin propunerea noastră, nu creăm o agenție Frontex independentă. Și prin independent mă refer la faptul că puterea de controlare a celor care activează la granițele externe ale Uniunii Europene rămâne ce este acum. Rămâne, în, uh, rămâne ca fiind un prerogativ al statelor membre. Și nu discutăm despre faptul că această responsabilitate se va schimba doar prin achiziționarea de echipament. Aș dori să clarific din capul locului acest lucru. Și în al doilea rând, iarăși este de la sine înțeles faptul că atunci când Frontex lansează operațiuni, sau atunci când finalizează operațiuni, pentru că au făcut referire și la asta, se știe foarte clar că aceste lucruri se realizează într-o cooperare foarte, foarte strânsă cu statul membru gazdă. Așadar, din perspectiva noastră, Totul uh, va decurge conform uh, prevederilor. Nu se poate ca la Varșovia, de exemplu, să se ia o decizie de a termina o operațiune fără alte uh, analize. Dacă analizați îndeaproape propunerea Comisiei, veți vedea că foarte multe elemente din uh, cadrul juridic amendat au un impact direct asupra Uh, definirii a ceea ce este necesar la fața locului. Iarăși, evaluarea reprezintă un uh, element problematic și și acesta este tratat acum ca atare. Încă o dată, subliniez faptul că sarcina grănicerilor Uh, activitatea grănicerilor ține de prerogativul statelor membre și aș dori să subliniez faptul că vom discuta în vederea unui serviciu independent de control al granițelor, dar suntem abia la început. Nu ar trebui să deduceți acum din această propunere că va avea loc uh, un transfer al responsabilităților principale. Mulțumim Comisiei pentru intervenție. Doamna de Brainer, din partea Consiliului, doriți să luați cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, acest schimb de opinie a fost deosebit de rodnic și interesant și aș vrea să revin asupra unui lucru. Uh, și anume schimbul și prelucrarea de date personale de către Frontex. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că și la Consiliu se discută pe larg uh, despre această chestiune. O majoritate a statelor membre sunt, uh, sunt de acord să-i se ofere agenției Frontex ca această competență de a prelucra date personale, însă Asta trebuie să se facă într-un mod foarte bine încadrat, să se precizeze ce date pot fi uh, stocate, în ce scop, uh, cât de mult timp și, de asemenea, pot să vă spun că sunt de acord și cu demersul dumneavoastră. În prezent uh, pregătim câteva propuneri pentru grupul de lucru de la Consiliu împreună cu Comisia și, bineînțeles, uh, vă vom împărtăși toate aceste informații pentru a găsi împreună o soluție. Domnul Busutil, însă înainte aș vrea să vă spun că uh, raportorul își va prezenta proiectul de raport la următoarea ședință LIBE pe 13 noiembrie. 15, mă scuzați. Domnule Busutil, vă dau cuvântul acum pentru încheiere. Vă mulțumesc. Le mulțumesc și colegilor care au participat la această dezbatere interesantă. E clar că există divergențe de opinie, însă voi face tot posibilul pentru a ajunge la un consens cât mai uh, cuprinzător pe marginea acestui dosar. Câteva reacții la comentariile făcute. În primul rând, în legătură cu Grecia. Pe mine mă îngrijorează situația actuală din Grecia. Însă e pozitiv faptul că Grecia a cerut desfășurarea forțelor rapide de intervenție la frontieră, deoarece astfel vom vedea cum funcționează aceste echipe pe teren. Și asta se întâmplă într-un moment uh, prielnic, deoarece vom vedea dacă legislația din, uh, pe care a stabilit-o în 2007 este suficientă sau nu. Doamna Ernst a întrebat ce anume dorim să facă Frontex-ul. Da, e întrebarea cea mai importantă. Repet un lucru. Tratatul oferă competența de a proteja granițele externe statelor membre. Asta e foarte clar. Însă, în cazuri precum cel al Greciei, când o țară singură este incapabilă să facă față influxului de imigranți și când țara respectivă este prea împovărată, ei bine, atunci Frontexul poate să activeze toate, toate, statele, toate statele membre pentru a ajuta țara respectivă. După părerea mea, acesta este un element central din mandatul Frontex. Doamna Wikstrom s-a referit la aranjamentele de lucru cu țări terțe, așa cum au făcut-o și alți colegi. Și pe bună dreptate, dumnea ei a spus că Parlamentul nu are puterea să fie de acord sau se opună unor astfel de aranjamente de lucru cu țările terțe, însă că se așteaptă ca Parlamentul să fie totuși informat. Da, sunt de acord cu dumneavoastră și ar trebui să includem ceva în text pentru a fi ținuți la curent de uh, momentele în care Frontexul cooperează cu țări terțe. Doamna Guillaume a vorbit de asemenea despre nevoia ca Parlamentul European să fie ținut la curent uh, cu to- de toate operațiunile Frontex. Da, aici e vorba de controlul nostru democratic și de nivelul de control democratic pe care îl vom exercita asupra acestei agenții. Doamna Guillaume a ridicat aici o problemă foarte importantă și împreună cu dumneavoastră ne vom asigura că prin această uh, Uh, raport vom cere această putere de plină de supraveghere. Acum, referitor la prelucrarea datelor personale. Așa cum a spus și un coleg, vom avea o reuniune cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, deci chiar mâine, și vom vedea dacă putem uh, conferi această competență agenției Frontex. Bineînțeles, cu condiția să avem garanțiile necesare pentru uh, a evita orice încălcare a drepturilor omului în această privință. Acum, să mă refer la drepturile omului. Am spus-o și la o altă ședință, însă o spun din nou. Când am fost uh, la Varșovia luna trecută, și clar am discutat atunci pe larg de chestiunea drepturilor omului. Atunci, agenția Frontex ne-a spus foarte clar, prin uh, directorul său executiv, că această agenție Uh, nu tolerează niciun fel, absolut niciun fel de încălcare a drepturilor omului. Și a fost o, o declarație binevenită, deoarece am văzut că această agenție nu are uh, planuri secrete în acest domeniu. De asemenea, aștept să ajung la un fel de acord cu colegii pentru a ne asigura că aceste prevederi privind respectarea drepturilor omului sunt suficient de puternice. În ceea ce privește acum achiziționarea de echipamente la care s-au referit uh, doamna Wikström și doamna Fayon. Da, aici persistă anumite probleme, anumite semne de întrebare la care trebuie să răspundem. Uh, nu știm dacă are rost ca această agenție să achiziționeze echipamentele și, la urmă cine va controla aceste echipamente, în ce țară membru, membră vor fi acestea înregistrate, cine va da instrucțiunile de operare a acestora. Da, acestea sunt niște chestiuni juridice care clar trebuie lămurite înainte de a ne da unda verde. În ceea ce privește calendarul, deci sper să-mi pregătesc raportul pentru următoarea ședință a comisiei noastre și sper ca ulterior uh, totul să se petreacă așa cum trebuie, înaintarea de amendamente, votul în comisie și, bineînțeles, votul în plenară. Sper să găsim, să reușim să obținem un acord cât mai larg pe marginea acestui acord și le mulțumesc încă o dată colegilor pentru disponibilitatea lor. Vă mulțumim, domnule Busutil, le mulțumim și reprezentanților Comisiei și Consiliului pentru toate lămuririle aduse. Așteptăm cu nerăbdare discuțiile pe marginea acestui dosar atât de important pe 15 noiembrie la următoarea ședință a Comisiei Libe. Acum, dragi colegi, trecem la un ultim punct de pe ordinea de zi, înainte de pauza de prânz care va începe la 12 jumate. An additional point which is... Avem un punct uh, pe ordinea de zi și anume punctul 12. E vorba de realizarea unui uh, sistem uh, european comun de azil. Ni se va face o prezentare a unui studiu aici, deoarece știți că Recent a fost prezentat un astfel de uh, studiu în rețeaua legislation currently in force, but also a set of proposals. Știți de asemenea că și propunerea a făcut, uh, comi, a făcut uh, propuneri. Deci acest studiu despre care vă spuneam a fost uh, prezentat de, de, recent de rețeaua Odiseus. persoana care se află în fruntea acestei rețele, Odiseus, domnul Filip de Brucher, este astăzi aici, în sală, și ne va face o scurtă prezentare a rezultatelor acestui studiu, după care vom uh, putea discuta. Însă aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, că această discuție va fi urmată și de o sesiune de întrebări și răspunsuri organizată la ora 3. deci de la 3 la 4, în sala A1E2. A1E2. Acolo vor participa membrii rețelei Odiseus. Însă, bineînțeles, toți membrii Comisiei Libe sunt uh, invitați să participe la această reuniune. De altfel, grupuri de lucru privind azilul a primit invitația respectivă, însă vreau să vă informez că toți membrii pot participa. A, sala s-a modificat. E A5E2. A5E2. Îi dăm cuvântul acum domnului de Bruecker, după care vom discuta. Aveți cuvântul, domnule de Bruecker. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ne-ați uh, găzduit uh, astăzi aici și că ne-ați uh, însărcinat să, să prezentăm acest studiu. Prezentarea mea va fi foarte schematică, deoarece am avut deja discuții care s-au referit la subiecte care au de-a face cu studiul nostru. Deci vom avea și un sfert de oră pentru a prezenta acest studiu de 500 de pagini, ceea ce e practic imposibil, deci de aceea vă spun că voi fi schematic și îmi cer scuze. Pornesc de la principiul că ceea ce nu am acoperit sau uh, ceea ce nu am uh, Uh, spus uh, pozitiv sau negativ pe marginea anumitor puncte, sunt totuși elemente esențiale. Deci punctul de pornire. Mi s-a cerut să evaluăm modul în care achiul existent în domeniul azilului a fost evaluat. Programul de la Haga cerea ca această evaluare să fie sistematică, eficace, imparțială și obiectiv. Atunci când examinăm ceea ce a făcut în mare parte comisia, ne dăm seama că aceste obiective nu au fost atinse. Evaluările nu sunt suficiente deoarece sunt prea juridice. Și chiar din punct de vedere juridic trebuie să spunem că nu avem instrumentele minime necesare pentru a înlesni cooperarea juridică, de exemplu tabeluri de corespondență între uh, dispozițiile din anumite directive și prevederile puse în practică de statele europene. Deci de 50 de ani de, cât avem, de când avem Uniunea Europeană, cred că e inacceptabil să nu avem astfel de tabele de corespondență. Lipsa acestora ne face să pierdem foarte mult timp. De asemenea, evaluările sunt prea verticale, nu au o dimensiune orizontală sau globală și, pe de altă parte, există și o problemă legată de valoarea sistemului Dublin. Comisia a fost părtinitoare, deci a sprijinit sistemul actual și nu a dorit să evalueze așa cum trebuie principiul de la baza acesta. Se pot să îmbunătăți lucrurile? Da. Și putem spera acest lucru cu ajutorul biroului de sprijin pentru azil, deși la început acesta se va concentra pe evaluarea propriilor activități și nu a politicilor în general. Uh, Articolul 70 din Tratatul de la Lisabona ne oferă un nou temei juridic pentru procedura de evaluare, lucru interesant în acest domeniu, însă e de neînțeles faptul că Parlamentul European este exclus, practic, de la evaluarea politicilor europene. Deci, în ciuda tuturor criticilor pe care putem să le facem la adresa acestor evaluări, E clar că e foarte greu să evaluezi, e nevoie de timp uh, și de resurse și multe state membre nu sunt gata să-și ia angajamente în această privință. În 2006, comunicarea uh, Comisiei a fost clar respinsă de Consiliu, deoarece se considera că prevederile și procedurile respective erau prea greoaie și costisitoare. În ceea ce privește acum politica de azil evaluarea achiului și uh, propunerilor pe termen scurt. Deci în cadrul celei uh, de-a doua etape prin care trecem acum, când încercăm să punem pe picioare elementele comune dintr-un sistem comun de azil pentru 2012. Înainte de asta, aș vrea însă să fac un comentariu general și să vă spun că în raportul nostru Uh, salutăm propunerile de reformare făcute de comisie, care, după părerea noastră, se îndreaptă în direcția cea bună, deoarece atât Consiliul cât și Parlamentul ar avea de câștigat dacă ar da curs propunerii comisiei. Cu o scurt, o mică reținere totuși rezervă. Sistemul de la Dublin ar fi trebuit regândit. Îmbunătățirile propuse sunt insuficiente. Uh, și de asemenea o altă problemă, dimensiunea externă a sistemului de azil, care suscită foarte multe îngrijorări și critici, deși această dimensiune nu este acoperită decât parțial de propunerile actuale. Dacă e să detaliem cele cinci teme principale, în primul rând sistemul de la Dublin și distribuirea solicitanților de azil și a persoanelor protejate. Sistemul de la Dublin, după părerea noastră, este un sistem nedrept pentru solicitanții de azil. Uh, caracterul uh, uh, inechitabil al acestuia se poate vedea la nivelul statelor membre. Și apar foarte multe dezavantaje. În ceea ce privește nedreptatea, propunerea de a crea un recurs suspensiv împotriva transferurilor e un pas totuși înainte care respectă principiul de recurs efectiv. În ceea ce privește supraîncărcarea anumitor state membre, mecanismul de suspendare a transferurilor e binevenit. Știm că statele membre se opun acestui sistem, știm că au constituit o majoritate de blocare la Consiliu, însă acest mecanism este binevenit. Credem, de fapt, că e Uh, insuficient, însă nu ar trebui să fie uh, respins uh, din start. În ceea ce privește ineficiența sistemului, Comisia vine cu mai multe propuneri privind revizuirea termenelor, procedura de consiliere, însă, după părerea noastră, și, a, nici ace- și aceste propuneri sunt insuficiente, deoarece nu soluționează problema de fond, și anume că acest sistem de la Dublin este nedrept față de solicitanții de azil. Acest sistem uh, stimulează statele membre să nu coopereze, practic. Și de aceea e foarte greu să permitem funcționarea acestui sistem. Acum prefer să nu mă refer la directiva privind calificările. Este textul cel mai puțin problematic. Bineînțeles, persistă o serie de mici elemente legate de definirea persoanelor protejate, de exemplu. Nu e o chestiune de principiu în ceea ce privește egalitatea de tratament între persoanele care beneficiază de tratatul de refugiat sau cel de, de protecție subsidiară. Deci aici nu avem remarci fundamentale legătură cu propunerea comisiei, care, după părerea mea, vine la timp. Acum, statutul persoanelor protejate, condițiile de primire uh, a solicitanților. Aici două lucruri ne-au atras atenția și nu a fost posibil să acoperim tot. În primul rând, detenția solicitanților și problematica persoanelor vulnerabile. În ceea ce privește detenția solicitanților de azil, propunea, ă, Comisia vine cu o serie de măsuri. S-a propus ă, o prelungire a acestei liste pentru a reduce riscurile de fugă. Pe de altă parte, în ciuda dificultăților existente, cred că am putea include o durată maximă de detenție în directivă și e clar că există nevoie de a armoniza mai mult între statele membre în această privință. Directiva privind condițiile de primire se, se aplică exclusiv în locurile unde persoanele respective sunt deținute, ceea ce e problematic. În ceea ce privește acum condițiile de primire și persoanele vulnerabile cu nevoi speciale. Propunerea de reformare a Comisiei vizează în mod corect să soluționeze problema identificării acestor persoane vulnerabile prin crearea unei proceduri specifice. Lucru solicitat deja de directiva existentă, în mod implicit textul nu a fost transpus în legislația multor state membre, deci propunerea Comisiei în acest sens e binevenită. Pe de altă parte, în cadrul lucrărilor uh, Parlamentului și Consiliului, deci mai ales la Consiliu, a apărut o problemă conceptuală. Și nu mai știm exact despre cine vorbim aici, despre solicitați de azil vulnerabili, care au nevoi speciale, despre cine e vorba. Deci noi credem că în realitate e vorba de un singur concept. Acești oameni sunt vulnerabili deoarece au niște nevoi deosebite. Deci trebuie să precizăm exact despre ceea ce vorbim, deoarece există riscul să nu mai înțelegem despre ce este vorba. De asemenea, în ceea ce vrește coordonarea între texte și analiza orizontală pe care am făcut-o, ne-a arătat că trebuie să ținem cont de textele privind Dublin și procedurile pentru a vedea care sunt procedurile de identificare ce pot fi coordonate. Însă, din momentul în care includem dispoziții privind identificarea și procedura de identificare a persoanelor vulnerabile, ne întrebăm dacă nu e rezonabil, și clar e rezonabil, să raționalizăm procedurile de identificare. Deci să nu identificăm în primul rând solicitanții de azil în cadrul directivei privind condițiile de primire și după aceea să avem alte proceduri directiva de procedură și după aia altele în sistemul de la Dublin. Toate acestea ar putea îngreuia foarte mult procedurile. În al patrulea rând, procedurile de azil. Și aici voi fi schematic. După părerea mea, propunerea de reformare consolidează garanțiile procedurale în mod oportun și într-un cadru juridic pe care trebuie să-l respectăm. Deci noi, ca juriști, trebuie să spunem faptul că, din punct de vedere politic, anumite proceduri, ale, anumite propuneri ale Comisiei nu pot fi puse sub semnul întrebării, deoarece, din punct de vedere juridic, sunt infailibile. se ține cont de jurisprudența CEDO, se ține cont de dispozițiile precise din uh, dreptul uh, um, umanitar. E vorba, de exemplu, de asistența juridică gratuită în fața administrației. Aici uh, discuțiile ne, se pot face la nivel politic, e clar. Pe lângă asta, se propune o anumită armonizare de către Comisie pentru tipurile de proceduri, armonizare de asemenea pe, pe care o salutăm, însă din păcate nu am timp să mă refer pe larg la acest lucru. Deci, pe termen scurt, aceste cinci lucruri. În ceea ce vrește Dimensiunea externă. Acesta este un element fundamental. Se știe foarte bine că, în mod legitim, Uniunea Europeană adoptă măsuri de combatere a imigrației ilegale. Ne gândim aici la vize, la sancțiunile împotriva transportatorilor, la prezența ofițerilor de legătură și operațiunile la graniță coordonate de Frontex. Din perspectiva combaterii imigrației ilegale, toate aceste măsuri sunt legitime, însă, în același timp, Uniunea uh, spune că vrea să aibă o abordare deschisă față de solicitanții de azil și că nu dorește să pună practic uh, pe picior de egalitate accesul solicitanților de azil și combaterea imigrației ilegale. Și la nivel european nu se prea pune punctul pe ei în ceea ce privește aceste două aspecte. După părerea noastră, nu s-au evaluat suficient măsurile și impactul asupra solicitanților de azil. Din punct de vedere juridic, putem spune că răspunderea UE poate fi angajată și în afara teritoriului comunitar, atunci când acționează în afară și colaborează cu țări terțe. Deci asta nu înseamnă că în momentele respective obligațiile internaționale și europene privind drepturile omului nu trebuie respectate. Aici intră în joc principiul de non-refulma, dreptul de azil, recunoscut din nou în Carta Drepturilor Fundamentale și dreptul la căi de atac efective. Acestea sunt cele trei elemente asupra cărora trebuie să uh, ne oprim. Voi încheia aici, referindu-mă la perspectivele pe termen lung. Am încercat de asemenea să ne gândim uh, la configurația viitoare a acestui sistem comun de azil după cea de-a doua etapă care, în mod normal, se va încheia în 2012. Deci uh, ne-am gândit la șase perspective. În primul rând, cea juridică. Un element nou care apare este înscrierea dreptului de azil în Carta Drepturilor Fundamentale. Sincer vorbind, trebuie să recunoaștem că această dispoziție este importantă, însă greu de interpretat. E vorba de efectul direct aici, o chestiune deschisă care va fi discutată, o necunoscută pe viitor. Deci cum vom interpreta această dispoziție, cum o va, cum o va interpreta Curtea Europeană de Justiție. Ceea ce privește ideea aderării Uniunii Europene la Convenția de la Geneva, lucru amintit în programul de la Stockholm. Studiile făcute ne-au arătat că, din punct de vedere al competențelor comunitare, e posibil să se adere, însă va fi nevoie de, o, de un protocol care să modifice Convenția de la Geneva. Un protocol ca cel pentru a putea adera la Convenția Consiliului Europei. Întrebarea nu e dacă putem să o facem, ci de ce, care ar fi plus valoarea unei astfel de aderări. Și din acest punct de vedere putem spune faptul că Convenția de la Geneva, ratificată ca element din dreptul european, ar consolida rolul acestei convenții uh, din perspectiva Curții Europene de Justiție. Și de asemenea, UE ar deveni membru uh, al ICNUR, altul comisariat al ONU pentru refugiați. Acum, perspectiva instituțională. E clar, crearea unui birou european de sprijin în domeniul azilului e o etapă hotărătoare. Să în același timp ne-am dat seama că Uniunea nu este încă gata pentru a-și asuma evoluția viitoare. În regulamentul care înființează acest birou se insistă asupra faptului că acesta nu trebuie să dispună de nicio competență directă sau indirectă asupra autorităților naționale competente în domeniul azilului. Deci, iată, din start, o stabilă în calea acestui birou european de sprijin pentru azil. Acum, din punct de vedere al competențelor. E bine, contribuția uh, Curții Europene de Justiție va crește, mai ales uh, prin răspunsurile la întrebările prejudiciale. E binevenit, însă e insuficient, deoarece curtea statuează în ceea ce privește dreptul. Și să nu uităm că de foarte multe ori ne lipsește o evaluare a faptelor. Ideea de a înființa funcția de judecător european pentru azil nu ni se pare realist în momentul de față. Deci aici eu vorbesc uh, pe termen lung. O altă posibilitate ar fi ca biroul de sprijin pentru azil să poată adopta niște linii călăuzitoare directoare pentru statele membre, adoptate împreună cu judecătorii naționali din domeniul azilului niște linii directoare care să fie obligatorii pentru statele membre cu condiția uh, ca atunci când nu sunt respectate să existe o motivație specială. E bine, asta există deja în politica de concurență. Comisia Europeană se dotează în acest domeniu cu niște linii directoare care sunt recunoscute de jurisprudența Curții de Justiție. Și să nu uităm că Curtea de Justiție va controla validitatea acestor linii directoare, interpretarea lor și aplicarea lor de către statele membre. Deci, arhitectura juridică actuală nu ar avea de suferit, nu ar fi bulversată. În al patrulea rând, perspectiva materială. Am vorbit uh, foarte mult. Extinderea statutului de, refugi- de um, rezident pe lungă durată, pe durată lungă, deși e binevenită, nu e suficientă. Deci noi ne-am gândit să oferim dreptul de liberă circulație, inclusiv în domeniul muncii, uh, cu niște condiții egale ca cele pentru cetățenii europeni. Asta pe o perioadă de 3 ani de la obținerea statutului de refugiat. Acum, în ceea ce privește împărțirea, distribuirea persoanelor respective. Situația actuală, chiar prin reformare, nu are cum să se mențină pe termen lung. Articolul 40 din tratat cere ca solidaritatea să fie luată în considerare. Am încercat și aici să imaginăm alte modele. S-au propus două. Unul al ICNUR și uh, modelul ECRE. Modelul ICNUR se referă la principiul de responsabilitate. Uh, însă e vorba de statul sesizat de cererea respectivă și de foarte multe ori cererile sunt făcute din motive familiale. E un model care ne economisește transferurilor, transferurile din motive familiale. Și un uh, model mult mai bun decât uh, cel al uh, unei opțiuni libere, care nu pare realist. Acest model ar putea fi combinat cu niște um, chei de repartizare a solicitanților de azil între statele membre, uh, în funcție de niște calcule, bineînțeles, ar putea atribui și cote statelor membre și odată ce acestea ating cotele respective, însă au prea mulți solicitanți de azil, în momentul respectiv ar trebui să beneficieze de un ajutor sporit din partea Uniunii Europene și să beneficieze și de programe de relocare, diferite de cele actuale care sunt la discreția statelor membre, ci niște programe de relocare obligatorii pentru statele membre, însă pe bază voluntară în ceea ce privește pe solicitanții de azil. Deci nu avem cum să-i relocăm uh, uh, în mod forțat. La fel, de Închei cu perspectiva externă, care a fost dezbătută în ultimul timp, în special în urma deciziei Consiliului în acest domeniu. Se pare că analiza cererilor este imposibil de organizat Uh, la nivel european, în special ceea ce privește obligația de a avea posibilitatea unui recurs efectiv și cea mai bună soluție se pare că a fi aceea de a lucra în sensul creării de proceduri de intrare protejate, așa cum s-a arătat la nivel european în mai multe lucrări și a existat de asemenea un studiu de impact în urmă cu câțiva ani, însă fără recomandări și propuneri efective și credem că ne-am putea gândi la o soluție plecând de la o viză cu uh, valabilitate teritorială limitată. Credem de asemenea că ar trebui să găsim un context neutru pentru a dezbate din nou acea abordare globală a accesului la protecția internațională. Abordare globală a politicii imigrației și în felul acesta se evită problema protecției internaționale, care credem că ar trebui să fie inclusă în această abordare globală și chiar o abordare globală specifică pentru protecția internațională. Și o idee care ne-a venit în acest sens este a vedea dacă putem lucra într-un context neutru, care câteodată a dus la rezultate bune în domeniul dreptului internațional privat, de exemplu conferința de la Haga, unde s-au implicat țările de destinație și țările de origine. Poate ar putea fi un cadru bun unde să avem o mai mare neutralitate pentru a trata aceste chestiuni foarte sensibile. Iată, domnule președinte, am depășit un pic acel sfert de oră în care trebuia să prezint uh, foarte schematic acest studiu și sper ca după masă să avem ocazia să intrăm în detaliu, să avem uh, uh, o dezbatere pe chestiunile foarte precise și în special asupra recomandărilor pe care le-am formulat. Vom încerca de asemenea să vă prezentăm și un raport care este actualizat până în mai 2010 și să ținem cont de discuțiile care au avut loc la Parlament și la Consiliu referitoare la directiva condițiilor de primire și la reformarea regulamentului de la Dublin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule De Brucker. Ținând cont de ora destul de înaintată, trebuie să fim foarte succinți. Dau cuvântul Comisiei. Doamna Dan, Mulțumesc. Comisia uh, aproape care amețeală față de toate aceste idei care au fost prezentate. Bineînțeles, nu suntem întotdeauna de acord cu evaluarea făcută, dar cred că interesul unui astfel de studiu, un studiu atât de detaliat și academic, este tocmai de a ne da uh, material de dezbatere și câteodată idei practice pentru a continua atât negocierile cât și procesul de reflexie asupra implementării sistemului de azil european comun. Într-adevăr, există un potențial foarte mare în aspectele prezentate de Filip de Brucker, care sunt deja menționate în programul de la Stockholm, indiferent că e vorba aici de dimensiunea externă sau de procedurile de intrare protejată. În încheiere pot să spun că suntem de acord cu autorii acestui studiu în ceea ce privește tabelele de concordanță. Mulțumesc! Merci, Madame Gann. Mulțumesc, doamna Gan. Mai avem câteva minute la dispoziție pentru dezbatere. Am văzut că doamna Weber dorea să ia cuvântul. Da, este încă în sală, doamna Weber, vă rog. Mulțumesc. Am două întrebări, dar se pare că s-a răspuns deja la întrebările mele. O întrebare se referea la condițiile minime pe care le considerați necesare pentru ca sistemul de la Dublin să funcționeze. Din câte am înțeles din ce ați spus, chiar și acum când se rediscută ce se întâmpla la Dublin, sistemul nu funcționează. Deci care ar fi aceste condiții minime? O a doua întrebare. Ați vorbit de o evaluare orizontală între directive. Și vreau să vă întreb dacă puteți să ne spuneți cum putem ieși din această situație, din acest impas actual, uh, pentru că există elemente contradictorii, cum a spus și dumneavoastră, în special atunci când vorbim despre procedură. Mulțumesc, doamna Weber. Doamna Sipel. Da, și eu o să încerc să fiu cât pot de concisă. Cred că una dintre problemele cele mai mari este cea a solidarității statelor membre. Constatăm că state individuale cu, au de-a face cu un aflux de refugiați. Uh, Vreau să știu exact uh, dacă discutăm despre refugiați, despre azilanți și așa mai departe. Și dacă această clarificare trebuie făcută în statele membre. Sau, mai degrabă, toate aceste definiții sunt făcute după acordarea statutului. Ați menționat cote, însă știu că statele membre nu sunt cântate de cotele obligatorii și vreau să știu uh, cum anume ați uh, inclus acest uh, subiect în studiu astfel încât să putem distribui mult mai bine pe viitor refugiații pe statele membre? Și încă o întrebare referitoare la colaborarea cu terțele state, în special în sistemul statelor terțe sigure. Ați verificat și acest aspect și cum anume evaluați ce înseamnă un stat terț sigur. Mâine vom avea o discuție la noi, la Comisie, pe tema Libiei și am mari rezerve uh, despre situația în care Libia, odată ce va adera la Convenția de la Geneva, va îndeplini toate criteriile. Aș vrea să știu cum anume evaluați această chestiune. Mulțumesc. Domnul să ai cuvântul. Very quick question. What proportion of asylum... Mulțumesc, domnule președinte. Ce proporție din uh, azilanți vin direct din țara din care, din care fug și ce proporție vin uh, via țări sigure? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc vorbitorului și să-l felicit pentru prezentare. Nu am uh, citit încă studiul, nu l-am putut citi, însă prezentarea a fost într-adevăr interesantă, în special când ați discutat despre solidaritate. Mi se pare că ne îndreptați către concluzia logică. Însă, în ultimii ani s-au manifestat rezistențe de a merge pe acel uh, drum, dar și eu, ca și noastră, consider că acesta este drumul logic de urmat. Două chestiuni de natură practică, asupra cărora aș uh, dori să vă ascult opinia. În primul rând, discut despre accesul, accesul legitim la azil. Și prin asta mă refer la tensiunile existente între uh, combaterea migrației ilegale și oferirea azilului, accesului la azil. Există o tensiune continuă unii spun că ar trebui să combatem migrația ilegală și să-i trimitem pe oameni înapoi de oriunde ar veni aceștia. Alții însă vin și spun că dacă facem asta, încălcăm uh, principiul non-refoulement. Care este ideea de bază aici? Că există o activitate ilegală și, uh, permițând-o, devenim complici la ea. Dacă, de exemplu, analizăm căile maritime, vedem că este un uh, secret deschis. Este uh, un teritoriu controlat și organizat de mafia din uh, Africa de Nord. Și astfel riscăm să devenim complici la acțiunile infracționare ce au loc. Există posibilități de a oferi acces la azil într-o manieră legitimă? Aceasta este întrebarea mea. Fără să discriminăm. În al doilea rând, este vorba de abordarea pe bază de drepturi, însă să nu uităm că sunt implicațiile financiare, costuri enorme. Și este dificil să vinzi această soluție Greciei. Grecia este într-o, într situație dificilă de ceva vreme și, practic, noi îi spunem Greciei nu doar că este un stat incapabil să um, se ridice la nivelul drepturilor stipulate în dreptul comunitar, ci mai mult decât atât noi creștem acum aceste prerogative. Și iată, se creează o uh, mare problemă pentru Grecia, dar și pentru celelalte state din Sud care la fața locului se confruntă cu probleme. Aș dori să ascult reacția dumneavoastră la uh, modul în care abordarea pe bază de drepturi ne oferă soluții concrete și practice pentru situațiile dificile întâmpinate de diferitele state membre. Mulțumesc, spune președintele, dacă nu mai sunt uh, doritori. Ba da, domnul Tavares, vă rog. Mulțumesc, domnule de Brucker, pentru această prezentare interesantă și plină de informații. Am doar o întrebare colaterală în legătură cu problema relocării. La Parlament s-au adoptat două rapoarte pe această temă, unul în procedura de codecizie, altul din proprie inițiativă și în raportul din proprie inițiativă se spunea că ar trebui să formăm o unitate de relocare care să fie dotată de resursele umane necesare de persoane care să lucreze doar pe această temă și care uh, să lucreze în taberele unde se află aceste persoane sau în afara zonelor urbane și să se dedice acestei activități de relocare a refugiaților. Ne-am gândit de asemenea și în legătură cu posibilitatea uh, identificării locului instituțional în care ar trebui să existe această unitate. Și în dialogul cu Consiliul ne-am gândit că poate biroul de susținere a azilului s-ar, ar fi mm, locul ideal pentru această unitate. Deci aș vrea să vă întreb dacă considerați că această soluție ar fi bună și că aceasta ar putea fi un element în plus care să ne ajute pentru a putea asigura o acoperire generală a fenomenelor implicate care au legătură cu uh, refugiații și aziliu, astfel încât acestea să fie coordonate de birou și să se facă legătura și cu celelalte instituții precum ICNUR-ul sau celelalte instituții care lucrează în domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tavares! Nu mai avem timp. Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Dau cuvântul domnului de Brucher și vă rugăm să fiți uh, scurci la obiect, pentru că am depășit timpul pe care l-aveam la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. În acest caz, voi uh, fi și mai uh, caricatural decât am fost la început și voi răspunde pe scurt. Dublin și funcționarea acestui sistem. Noi credem că sistemul de la Dublin nu poate funcționa din mai multe motive și de aceea el trebuie revizuit. Și păcat că n-am profitat de cea de-a doua etapă a sistemului comun de azil european pentru a evalua costurile și eficiența acestui sistem de la Dublin și că am amânat acest lucru pentru a treia etapă. Este o ocazie pierdută. Însă, principiile de la baza Dublin, faptul că avem o singură șansă de a cere azilul, că acesta trebuie cerut în țara unde s-a ajuns, în țara de primire, aceste principii pot fi conservate, dar trebuie să punem capăt sistemului de transfer, pentru că am văzut că aceste cazuri sunt foarte limitate, sunt foarte rare și sunt destul de costisitoare. Deci trebuie să ne gândim la o revizuire completă a uh, acestui sistem de la Dublin. Un al doilea punct, referitor la abordarea orizontală între diversele directive. Cred că nu ar trebui să dăm prea multă importanță acestei chestiuni. Este interesantă și, într-adevăr, bine să ajungem la o mai mare coerență a normelor și cred că cel mai bine ar fi ca raportorii pe a, marginea acestor directive la Parlamentul European să lucreze împreună. Știu că e greu, dar nu văd o altă soluție posibilă. Aceasta mi se pare cea mai bună și nu mi se pare imposibil. E de ajuns să se identifice punctele pentru care e nevoie de o mai mare coordonare. De exemplu, un punct pe care îl cităm deseori, definiția membrilor de familie, care în studiul nostru se arată că nu e atât de problematică. Referitor la solidaritate. Răspunsul nostru este un răspuns uh, care ține cont de articolul 80 al tratatului pentru a spune că organizarea solidarității între statele membre de acum încolo nu mai este o, uh, o chestiune politică, ci o obligație juridică care trebuie organizată. Acesta este un punct care reiese clar din tratat. Țările din sudul Europei. Țări sigure, mă scuzați. Am eliminat uh, ideea unei liste de țări sigure și aceasta la nivel național, redactată la nivel național. Însă suntem îndoielnici în ceea ce privește utilizarea conceptului de țări sigure, pentru că trebuie aplicate garanții procedurale pentru a utiliza acest concept și în acest caz conceptul ca atare nu mai este atât de util și nu poate duce la o organizare eficientă a procedurilor de azil, rapidă și corectă. Referitor la fluxuri, nu știu dacă pot răspunde la această întrebare pentru că acesta n-a fost obiectul studiului nostru de a vedea ce se întâmplă cu aceste persoane care vin din țările de origine în țările de destinație și cred că și nici icnur n-ar fi în stare să ofere un răspuns care să fie bine argumentat. Referitor la întrebarea domnului Busutil, cu privire la fluxurile mixte. Într-adevăr, aceasta este o problematică dintre cele mai dificile. Poate că ar trebui, în primul rând, să ne gândim ce se întâmplă cu această problematică. Există în ziua de astăzi un paradox din ce în ce mai mare și anume că încercăm să avem un sistem european comun de azil pentru care facem multe eforturi și pe de altă parte nu ne interesează prea mult cum putem accesa acest sistem de lux uh, european de azil. Există aici un adevărat paradox. Și ar trebui să găsim mijlocul de a ajunge la un echilibru între căutarea, cererea de azil și lupta împotriva imigrației. Este o chestiune juridică și foarte complicată și în raportul nostru puteți vedea vedea că obligațiile statelor membre, felul în care se interpretează dreptul la azil, toate aceste chestiuni sunt foarte dificile din punct de vedere juridic. Dar există și o dimensiune etică, dincolo de cea juridică, pentru că Uniunea Europeană dorește să rămână deschisă în continuare pentru persoanele care au nevoie de protecție. Și deseori avem senzația că intrăm în argumente juridice care, e adevărat, pot fi bine fundate, avem anumite responsabilitate, dar uităm și lăsăm deoparte acea uh, natură etică pe care dorim să o aplicăm pentru restul lumii. Cu costul sistemului de azil, aceasta este o dezbatere mai degrabă politică decât juridică, e clar că prevederile pe care le-am uh, impus noi pentru îmbunătățirea sistemului au un anumit cost. Uh, E vorba aici de alocarea mijloacelor, de durata procedurilor, pentru că am încercat să mm, scurtăm aceste proceduri și nu permitem ca statele membre să aibă proceduri foarte lungi uh, și în același timp să aplice toate normele necesare. Și, în sfârșit, relocarea, Biroul European de Susținere, într-adevăr, răspunsul este da, de două ori. Acesta este soluția de viitor cred, și a fost nevoie de timp pentru ca statele membre să fie într-adevăr convinse de nevoia de a înființa acest birou european de susținere pentru azil. Am pierdut oarecum timp cu cooperarea practică care n-a progresat foarte mult și sperăm că acest birou de susținere ne va permite să facem progrese. Noi, unii, considerăm că va trebui să revizuim și probabil nu peste mult timp acest regulament pentru a da și mai multe competențe acest birou, acestui birou european. Aceasta este o soluție de viitor foarte bună. Am acceptat să fie înființat, e un pas important înainte, dar pe de altă parte am uh, a, renunțat la anumite posibilități și din punctul nostru de vedere e regretabil faptul că acest birou nu are un impact direct față de statele membre, ca și cum n-am vrea să îi dăm competențe în acea direcție care ar fi naturală pentru acest birou. Sperăm că acest lucru să se întâmple, uh, poate nu în viitorul apropiat, dar peste vreo 10 ani. Mulțumesc! Dacă nimeni nu mai dorește să intervină, ne oprim aici și reluăm lucrările la orele 15 în aceeași sală pentru partea a doua a ședinței comisiei noastre. Mulțumesc! Thank you for the interpreters for the... Mulțumim și interpreților. Thank you all.